Colleagues, if you could take your seat, Mr. Kramer taking on the role of Mr. Yazembowski. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sală ca să putem începe. I've deliberately left it a couple of minutes because I know that there are members have... Știu că sunt uh, unii uh, eurodeputați care au avut probleme și au probleme încă să ajungă la Parlament în această dimineață probleme legate de trafic. O să încep, uh, dragi colegi, cu anunțurile președintelui și aici o să încep cu întâlnirea coordonatorilor. În primul rând, în ceea ce privește numirea raportorilor. Am uh, primit trei rapoarte, toate cu uh, caracter nelegislativ. recomandarea uh, coordonatorilor este să nu facem rapoarte în această privință, deci să nu întreprindem nimic. Unul este legat de schimbul de date electronice, în ceea ce privește caracterul unic uh, al cartelor, uh, carnetelor de șofer, unul privind datele marine și comisia, documentul comisiei privind uh, comerțul sigur și scanarea containerelor. Sunt date statistice și, prin urmare, nu au presupus alte activități. Putem să trecem la următorul punct am discutat uh, în cadrul ședinței coordonatorilor uh, întrebarea orală cu privire la lista neagră a transportatorilor. Părerea coordonatorilor a fost că trebuie să vedem lucrurile și prin prisma recentelor evoluții, întrebarea orală uh, privind evoluția pachetului feroviar și că aceasta ar trebui să fie prioritatea. Asta nu înseamnă că uităm de lista neagră, însă ar trebui să lucrăm pentru plenara din martie uh, la o întrebare orală privind uh, sistemul feroviar și să punem o întrebare orală mai târziu pentru uh, mini-plenară sau pentru plenara din aprilie legată de lista neagră din aviație. Aceasta este propunerea pe care vă fac coordonatorii. Aceasta a fost convenită în unanimitate de către coordonator. Dacă sunteți de acord, mergem mai departe pe această bază. Domnul Kuhn. Domnule președinte, pentru procesul verbal vă rog să rețineți și am spus și în dezbatere că Propunerile PPE și propunerile uh, uh, coordonatoare noastre de verac nu au fost uh, susținute, dar ne-am înțeles în privința unor propuneri comune. Deci vă rog să rețineți acest lucru în procesul verbal. Mulțumesc. Mulțumesc. E o chestiune legată de text pe care vă prezentăm. Bun coordonatorii au fost invitați să își prezinte propuneri pentru pachetul feroviar și întrebarea orală legată de acesta până miercuri, astfel încât uh, să facem tot ce se poate să pregătim. Uh, vă rog să lucrați în cadrul grupurilor noastre. Apoi, pregătirea uh, revizuirii orientărilor TENTE am făcut o sugestie coordonatorilor să facem un schimb periodic de puncte de vedere uh, privind TNT în cadrul întâlnirilor coordonatorilor pentru a ne pregăti pentru momentul în care Comisia va veni cu propunerea care revizuiește uh, orientările TNT. Vrem să uh, accelerăm ritmul în funcție de ceea ce se întâmplă și, desigur, coordonatorii au fost de acord să facem acest lucru. Michael? Uh, Vreau doar să mai amintesc încă o dată că nu trebuie să facem modificări majore. Am vorbit despre Transrapid, dar trebuie să vorbim și de uh, consolidarea coridorului de la Berlin la Palermo și spre nord către Stockholm. Ieri n-am adus în discuție această temă, dar atunci când se va ajunge la revizuire trebuie să avem în vedere aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc, Michael! După părerea mea, este că atunci când se va face revizuirea, atunci uh, statele membre uh, pot să-și prezinte argumentele în consecințe uh, în consecință. Dar vreau ca încerc să ne pregătim uh, cred că vrem să fim, să cădem în picioare atunci când Comisia o să vină cu propunerea. Vrem să fim proactivi mai degrabă decât reactivi. Acesta este motivul. Apoi, în ceea ce privește proiectul uh, STORM, doamna Țicău și uh, uh, doamna Coc, le-am uh, rugat să depună până miercurea viitoare propuneri și amendamente, amendamente la propunerile aflate în dosar cu privire la STOA, așa încât grupurile politice au posibilitatea să vină cu o serie idei. Sunt uh, două reprezentante, doamna Cocan și doamna Țicău. Apoi, am uh, primit uh, o petiție în ceea ce privește siguranța rutieră în Irlanda prin Comisia de Petiție o petiție trebuie să fie luată foarte în serios. Problema însă este una foarte locală în Irlanda cu privire la siguranța rutieră. Coordonatorii sugerează să abordăm petiția din Irlanda în ceea ce vește raportul din proprie inițiativă cu privire la planul de acțiune în domeniul uh, transportului rutier pe care Comisia o va adopta cândva în iunie anul acesta și apoi să lucrăm împreună la un uh, proiect din proprie inițiativă și să incorporăm uh, petițiile sau petiția privind uh, Irlanda. Mă tem că dacă începem să analizăm petițiile din uh, zone uh, individuale privind uh, siguranța rutieră, cred că o să petrecem ca vreo cam vreo 5 ani să vedem ce se întâmplă într-un sătuc din Uniunea Europeană. Dacă uh, spunem Comisiei de Petiții că vom analiza această petiție în uh, cadrul planului de acțiune privind uh, transportul rutier. În ceea ce privește comitologia, doi raportori Uh, vor uh, analiza ceea ce am primit de la uh, Uniunea Transportatorilor Rutieri. Raportorii vor fi invitați să participe la întâlnirea cu domnul Sage, raportorul din partea Comisiei Juridice, pentru a da orientări în ceea ce privește delegarea actelor. Vom vedea ce uh, uh, actele delegate. Da Vreau să întreb uh, dacă există o diferență aici pentru tema uh, lichidităților. Însă, până acum s-a făcut în legătură cu comitologia lichidele au fost tratate prin procedura de comitologie. Acum e vorba de noile acte, noile acte delegate în conformitate cu tratatul de la Lisabona trebuie să uh, nu mai folosim termenul comitologie, ci acte delegate. Lichidele rămân așa cum sunt uh, pentru că au fost abordate în cadrul vechiului sistem, dar acum ne deplasăm către noul sistem în conformitate cu tratatul de la Lisabona. La diverse coordonatorii au discutat o idee a domnului Kramer privind uh, turismul în ceea ce este al treilea pachet feroviar și drepturile pasagerilor, coordonatorii au sugerat să ceară Comisiei un document privind implementarea celui de-al treilea pachet uh, feroviar, în special drepturile pasagerilor uh, feroviari. Coordonatorii au convenit să cerem uh, Comisiei să Uh, prezinte un document în acest sens. În ceea ce vește prioritățile bugetului pentru 2011, având în vedere termenul foarte scurt uh, stabilit, 25 februarie, de către Comisia Buget, raportorul vicepreședintele Riche a uh, prezentat un proiect de scrisoare Comisiei de Buget, unde se subliniază importanța transportului, iar domnul Riche a sugerat împreună cu raportorii din umbră să aibă uh, loc o întâlnire. Deci raportorii din umbră și vicepreședinte încearcă să facă progrese. Știm că este o procedură neobișnuită, însă Comisia Buget uh, a stabilit un termen limită foarte strâns și dată fiind uh, schimbarea procedurilor, trebuie să parcurgem această etapă. Apoi, uh, conlucrarea cu uh, comisarul Calas. Coordonatorii au aprobat o sugestie făcută de mine să avem o în primă întâlnire cu uh, comisarul Calas pe 9 martie la Strasbourg pentru a discuta concluziile Consiliului Informal care a avut loc la Caruna în Madrid s-a spus că ar fi bine să avem astfel de discuții periodic după uh, întâlnirile Consiliului. Comisarul se vine în comisie, în comisia noastră și ne prezintă ceea ce s-a spus. Atât în ceea ce privește întâlnirea coordonatorilor. Poate că mi-a scăpat ceva, ceea ce este foarte posibil pentru că am avut o agendă foarte încărcată. Am încercat să vă spun ce s-a întâmplat la întâlnirea coordonatorilor. Dacă sunteți de acord cu asta, o să trecem mai departe la vot. Mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră. primul vot uh, al raportului meu privind propunerea de decizie în ceea ce privește orientarea comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport. Sunt o serie de amendamente. O să începem cu amendamentul 6 al doamnei Țicău. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. Considerentul 19, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 19 am, amendamentul 3, Kramer și Lichtenberger, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 uh, a fost retras. Recitalul, uh, uh, considerentul 20, 4, Simpson, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 5 devine caduc. Propunerea legislativă trebuie să o votăm electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. a spus bine cartela? Bine. Treizeci de voturi pentru nu sunt voturi împotrivă și nu sunt abțineri, deci a fost adoptat. Hang on, I never count my chickens. Now the legislative resolution. Acum, pentru rezoluția legislativă, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Ia uite, cineva a fost împotrivă, a ieșit din joc. Deci 38 de voturi exprimate, 37 pentru, 1 împotrivă, nicio abținere. Se aprobă. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Până acum nu m-am mai bucurat de o astfel de unanimitate la niciunul din rapoartele mele. Lăsați-mă puțin să mă uh, să profit de această bucurie. Următorul punct de pe ordinea de zi Eh, cred că va fi la fel de mm, convingător ca raportul domnului Alcadravi. Este vorba de propunerea de directivă eh, care modifică eh, directiva, organizarea timp, directiva privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier. Primul amendament, amendamentul numărul 6, înainte de raportor, cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. 39 de voturi exprimate, 18 pentru 20 împotrivă, o abținere astfel încât amendamentul se respinge. Amendamentul 30, domnul uh, Gros și doamna Jensen. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Cred că se respinge, dar verificăm electronic. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 15 pentru 22 împotrivă, două abțineri. Se respinge. Articolul 1.1 AA, amendamentul 31 înaintat de și Jensen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 7 este, cadu, este retras, 32 al domnului El Cadraui. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm electronic. Cred că a fost respins, dar verificăm acum. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 16 pentru, 20 împotrivă, 2 abțineri. Respins. Amendamentul 33, înaintea de domnul Groș și doamna Jensen. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 8 din partea raportorului, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Se deschide votul. Amendamentul 8 este supus la vot. Se închide votul. 19 pentru 20 împotrivă. Nicio abținere este respins. 9 din partea raportorului pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Amendamentul 9 înaintea de raportor. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. 18 pentru, 20 împotrivă. Se respinge. 10 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că avem același rezultat, dar haideți să verificăm electronic, să deschide votul. Se închide votul. 19 pentru 20 împotrivă. Eh, sper că vă dați seama că a fost nevoie să verificăm, dat fiind un vot așa strâns. Se respinge, deci. Amendamentul 11 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Electronic. Se deschide votul. Este vorba de amendamentul 11. Se închide votul. 19 pentru 19 împotrivă o abținere, ceea ce înseamnă că se respinge. Amendamentul 34 din partea doamnei Lichtenberger. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35 din partea domnului Groș. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Amendamentul 12 se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 18 pentru 21 împotrivă, o abținere se respinge. 36 al domnului El Cadraui pentru împotrivă, abțineri se respinge. 37 pentru împotrivă, abțineri verificăm electronic. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. pentru 22 împotrivă. Aș fi avut o problemă dacă rezultatul era invers, dar iată că se respinge. 38 total domnului El Cadraui. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Se deschide votul pentru amendamentul 38. Se închide votul. 20 pentru 21 împotrivă se respinge. Amendamentul doamnei Portman Col, amendamentul 39 se supune la vot cine este pentru. Împotrivă. Verificăm electronic amendamentul 39. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm oricum. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 20 pentru 20 împotrivă se respinge. Amendamentul 14 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40 din partea domnului Lichtenberger. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. 80 pentru 23 împotrivă, nicio abținere. Se respinge. S-a solicitat ca 13, 15, 16 și 17 să fie votate în vot. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm electronic. Cred că se adoptă, dar trebuie să verificăm. Se deschide votul pentru amendamentele în bloc 13, 15, 16 și 17. A votat toată lumea. Se închide votul. 20 pentru 21 împotrivă. Se respinge. Articolul 1, uh, punctul din partea raportorului uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 19 din partea uh, domnului Groș și domnului Jensen am o solicitare pentru un amendament oral aici pe care cred că o aveți în listele de vot. Aveți vreo obiecție la amendamentul oral? Dacă nu, o să supun la vot amendamentul um, astfel modificat oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Haideți să verificăm electronic, vă rog. 19, astfel amendat de modificarea orală. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 23 pentru, 18 împotrivă. Se adoptă. Iată, un amendament care a fost adoptat până la urmă. Considentul 4A, amendamentul 20 din partea doamnei Vortman Col. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 21 al doamnei Țicău. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Unul din partea raportorului a fost retras și înlocuit cu amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Haideți să verificăm electronic, vă rog, să verificăm amendamentul 22, care cred că este respins, dar haideți să verificăm electronic, să deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 18 pentru 22 împotrivă o abținere se respinge. 23 al doamnei Țicău. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. Vot pe părți cerut de ECR. Prima, aveți cele două părți pe lista de vot. Prima parte până la uh, regulamentul numărul 561 pe 2006. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Prima parte a amendamentului 24. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 25 pentru 15 împotrivă, o abținere se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. S-ar putea să fie respinsă a doua parte, dar haideți să verificăm electronic, să deschide votul pentru a doua parte. A votat toată lumea? Se închide votul. 16 pentru 23 împotrivă, o abținere se respinge. Amendamentul 23 al doamnei Vorman Col, din nou un vot pe părți celul de ECR, prima parte, până la legislația socială cu privire la transportul rutier. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte începe cu este interesul general, cine este pentru, împotrivă, Cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic a doua parte. A doua parte a amendamentului 25. Se deschide votul pentru aceasta. A votat toată lumea? Se închide votul. 19 pentru 20 împotrivă, două abțineri. Se respinge. 2 a fost uh, retras și înlocuit amendamentul 26 al domnului El Cadraui. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm electronic. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Pentru 26 se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 20 pentru 21 împotrivă se respinge. 3 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4 este retras. Votăm 27 care îl înlocuiește. Este înaintat de domnul Cadrau și doamna Lightfield. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28 al domnului Cadraui. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29 al domnului Cadraui. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Amendamentul 5 al raportorului se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 18 pentru 21 împotrivă, o abținere se respinge. Ajungem acum la votul final privind, privind uh, proiectul de aviz, uh, dar înainte de aceasta dau cuvântul domnului El Cadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, a fost um, un vot foarte interesant dar vreau să vă spun că unele elemente esențiale ale raportului nu au fost menținute. Nu știu dacă are rost să mai transmitem acum avizul în comisie, fiindcă la Comisia pentru Ocupare nu vom aduce o contribuție semnificativă în această dezbatere. În ceea ce privește rezultatul votului, eu aș dori să nu mai sprijinim raportul, să votăm împotriva sa, dat fiind aceste circunstanțe. Mulțumesc. Uh, uh, recomandarea raportorului este respingerea raportului. Doriți să las cuvântul? Bun. Domnule președinte, îl înțeleg pe colegul meu. Numai că cred că Uh, în momentul prezent, uh, toate grupurile politice au votat uh, după cum le-a dictat conștiința și cred că acest mesaj trebuie transmis mai departe într-o a doua fază, cred că vom fi suficient de maturi să găsim o variantă de compromis. Într-o prima fază, iată că nu am ajuns la acest compromis. Eu sper că în urma votului în Comisia de Afaceri Sociale vom ajunge la un bun compromis. Uh, indicii pentru un posibil compromis rezultă deja din considerente. Mulțumesc. Mulțumesc, Michael. Uh, cred că doar continuăm cu uh, votul și vedem după aceea cum evoluează lucrurile. Ați auzit care sunt recomandările raportorului, ați auzit care sunt recomandările lui Martin. Vot final, votul e deschis. Has everybody voted? Toată lumea a votat? Votul e închis. 20 pentru, 20 împotrivă, o abținere. Deci, iată, raportul este respins. We move on to the next item on the... Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Trebuie să spun că sunt uh, mândru să fiu președintele unui comitet atât de, de unei comisii atât de decise la această oră. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi, dragi colegi, privește descărcarea de gestiune uh, pentru, privind uh, implementarea bugetului uh, în anul 2018 pentru uh, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. just said. So this is the EMSA. Okay? We have two amendments from Mrs. Ayala. Avem două amendamente din partea doamnei Alaire Sender. Um, cine este pentru? Raportor este doamna Jensen. Deci, alineatul 1, doamna Ayala Sender, prima parte, cine e pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2, privind aliatul 6, cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Da, se pare că documentele mele nu sunt în aceeași ordine ca documentele noastre, îmi pare rău. Bun. Votul final asupra raportul lui Jensen, votul e deschis. Toată lumea a votat? Votul închis acum. 34 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Nu, nu era un vot atât de clar ca și votul meu, dar uh, totuși un vot uh, clar. Apoi în ce privește raportul doamnelei Jensen în, în uh, legătură cu EASA, uh, nu știu dacă v-ați găsit documentele, aliatul 4, amendamentul 1, doamna Ayala Sender, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, aliatul 5, Jensen, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, la aliatul 6, Jensen, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4, Ayala Sender, la aliatul 7, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și amendamentul 7A, amendamentul 5, Balsaitis, cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Vot final în legătură cu raportul EASA. Votul e deschis. Cine e pentru? A votat toată lumea? Votul e închis. 35 pentru, 2 împotrivă, o abținere se adoptă. Următorul vot vizează ERA, Agenția uh, Feroviară Europeană. Avem două amendamente din partea domnului Riche. Amendamentul 1 la alineatul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și amendamentul 2 la alineatul 6, tot din partea domnului Riche. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot final privind ERA. Votul e deschis. A votat toată lumea? Votul e închis. 34 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Urmează ă, descărcarea de gestiune pentru Sezar. Avem un amendament din partea Balsaitis care a fost retras. Deci trecem la bloc. Votul pentru Cezar este deschis. A votat toată lumea. Votul închis. 34 pentru, 2, 2 împotrivă o abținere. Se adoptă. Felicitări, doamna Jensen, pentru raportul dumneavoastră. urmează proiectul de aviz pentru descărcarea de gestiune generală a bugetului pentru 2008, secția 3, Comisia și agenții executive. Începem cu aliniatul 5, amendamentul 1 al domnului Kramer. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 9, a suferit uh, uh, un amendament numărul 2, dar care a fost împărțit pe două părți. Prima parte care începe cu cuvintele Regrets the Fields of Tourism și a doua parte de la And Welcomes până la, to, până la capăt. Deci prima parte, cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și a doua parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm pentru a doua parte a, vot, a amendamentului. Partea a doua a amendamentului 2, vot deschis. A votat toată lumea. Votul e închis atunci. 19 pentru, 70 împotrivă, două abțineri se adoptă. Amendamentul 3 al domnului Kramer. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Și se adoptă. Vot final privind descărcarea de gestiune pentru bugetul secției 3, Comisia și Agenții Executive, vot deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 34 pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Se adoptă felicitări doamnei Ayala Sender. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Și cu aceasta Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume eh, transportul echipamentelor uh, sub presiune. Este un proiect de raport. Este propriul meu raport. Voi da acum uh, oamenilor uh, un scurt răgaz pentru a se retrage, dacă vor să se retragă. Okay. I think in, in future colleagues I'm going to get my coffee prior to a long Cred că uh, la următoarele reuniuni o să-mi iau cafeaua înainte de vot, uh, ca să nu mi se răcească între timp. <laughs> Așadar, dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi vizează echipamentele sub presiune transportabile. Este propriul meu raport și m-aș bucura dacă mi-ați acorda a, puțin atenție ca să vi-l prezint. Aș începe prin a vă spune că acest raport în speță se referă la uh, recipientele folosite pentru transportarea în special a gazelor sub presiune. Uh, scopul directivei privind echipamentele sub presiune transportabile este să asigure o siguranță Uh, generală a acestor uh, bunuri pe calea, uh, în timpul transportului, fără să trebuiască să existe reguli naționale de aprobat în fiecare stat. Este vorba de specificări și standarde care sunt generale. Și de aceea este și un dosar foarte tehnic, după cum vă puteți imagina nu va schimba foarte mult conținutul directivei, ci doar uh, dorim să simplificăm și să armonizăm standardele care sunt momentan în vigoare. Această revizie a devenit necesară având în vedere numeroasele schimbări în ultima vreme în legislație și având în vedere și cooperarea în plan internațional, acordurile internaționale încheiate în domeniul echipamentelor uh, Uh, sub presiune transportabile. De multe ori au apărut uh, situații contradictorii și de aceea acum vreau să actualizăm această, uh, acest instrument în lumina acordurilor internaționale. Sunt, comisia este chemată să ofere orientări pentru implementarea în practică a acestor revizii și solicităm Comisiei să nu mai fie necesară uh, omologarea uh, în plan național a acestor echipamente decât dacă acele echipamente urmează să fie folosite exclusiv în plan național. Din câte am înțeles, Comisia ar fi mulțumită de uh, amendamentele noastre și Consiliul nu a operat modificări în textul propus de Comisie. Sugestiile comisiei eh, le-am salutat și le-am integrat în raportul meu. În ce privește problema comitologiei sau actelor delegate, cum le-am spune și noi acum, este, este clar că va trebui să existe un acord interinstituțional eh, în ce privește această eh, revizie de text. De aceea am uh, uh, introdus și poziția Parlamentului pe baza uh, avizului Serviciului Juridic al Parlamentului. Din păcate, înainte de a ajunge la un acord în prima lectură, trebuie să avem uh, și o referire în, interinstituțională la aceste acte delegate. Eu totuși sper că vom ajunge cât de curând la un um, acord în prima le lectură. Iată despre ce este vorba în acest raport. Sper că am reușit să vă spun despre uh, ce, ce dorește de fapt acest uh, raport. Noi ne dorim un sistem armonizat în întreaga Uniune Europeană care să fie în acord și cu tratatele eh, și convențiile internaționale care vizează transportarea echipamentelor sub presiune. Cu aceasta am terminat și dau cuvântul domnului Koch pentru PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele PPE, mulțum vă mulțumim pentru Uh, munca dumneavoastră foarte temenică și detaliată și mulțumim și Comisiei pentru inițiativă. După cum ați spus chiar dumneavoastră, este un raport foarte tehnic. Salut însă obiectivele raportului. Un uh, grad sporit de securitate și siguranță în timpul transportului pentru toate echipamentele și materialele aflate sub presiune. Nu cred că trebuie modificate uh, semnificativ cadrul legal ci doar trebuie adaptat astfel încât să fie acord, în acord cu toate convențiile internaționale. De asemenea, raportul poate servi a actualizării directivei adoptate acum doi ani privind siguranța transporturilor mărfurilor publice și tocmai acest uh, lucru se face uh, uh, cel mai bine prin concluziile noastre. Am o întrebare la dumneavoastră care vizează articolul 12 alineatul 3 și alte câteva alineate care urmează. Acolo se spun uh, se vorbește despre piese detașabile ale unor recipiente uh, mobile transportabile. Eh, care sunt aceste eh, piese sau subansamble detașabile care nu sunt eventual eh, mobile? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Koch, domnul Sturks, acum. Domnule președinte, vă mulțumesc. Doamna Maestri este raportorul nostru din umbră și în numele ei vreau să vă mulțumesc și eu pentru această muncă foarte elaborată și extrem de tehnică. Uh, noi încercăm să, să respectăm și să urmăm în tocmai uh, concluziile și propunerile uh, raportului. Este important să avem o reglementare uh, europeană unică și care să și corespundă reglementărilor internaționale. Siguranța în acest domeniu nici nu poate fi supraestimată. Să ne gândim doar la ce s-a întâmplat anul trecut la Viareggio, unde uh, a avut loc un accident cu un astfel de recipient uh, aflat sub presiune, care s-a deschis și care, uh, accident care a cauzat atâtea decese. Um, deci nu cred că am putea ridica ștacheta prea sus și vă mulțumim, domnule președinte, pentru această propunere. Mulțumesc. Dacă nu, Comisia. Domnul Pascoareli, desigur. Dacă puteți să răspundeți la ceea ce a spus domnul Coc, pentru că este un aspect pe care nu l-am avut în vedere. Întâi o să-i uh, răspund domnului Koch și o să îl asigur că echipamentele sub presiune care nu mai sunt umplute din nou sunt uh, acoperite de această directivă, dar pentru că nu mai pot fi umplute, nu mai este important dacă au părți detașabile sau nu. Pentru că uh, de îndată ce se golesc, le arunci. Nu sunt uh, refolosibile. Deci nu mai trebuie să treacă prin acest program de, de procedură de uh, omologare nu există nicio problemă cu părțile detașabile ale echipamentelor uh, care nu pot fi umplute a doua oară, pentru că de îndată ce au fost folosite, uh, le arunci. Acum, pe plan în ansamblu, cred că uh, am puțin de adăugat față de cele spuse de raportor, căruia îi mulțumesc foarte mult și mulțumesc și membrilor care au luat cuvântul pentru că au deschis descris uh, situația uh, foarte precis. Singurul lucru pe care aș dori să-l adaug este că acest uh, text, adoptarea acestuia este așteptată cu mult interes de către industrie ca răspuns la ceea ce au nevoie acum, date fiind uh, schimbările care au fost operate în mediul legislativ. Comisia poate să accepte toate amendamentele depuse de raportor cu condiția uh, să convenim uh, să nu fim de acord acum în ceea ce privește uh, actele delegate și să așteptăm o soluție orizontală la nivelul instituțiilor uh, implicate. Există o urgență a acestui text pentru că obligațiile internaționale pe care și le-au asumat statele membre în contextul mai larg al transporturilor de marfă va intra Uh, în vigoare la 1 iulie 2011 pe plan internațional și statele membre au nevoie de timp să transpună directiva și apoi să o pună în aplicare. Așadar, cu cât mai repede avem un acord, cu atât va fi mai bine pentru statele membre. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Calendarul, termenul pentru amendamente 25 Uh, februarie, analizarea amendamentelor 22 uh, martie și votul în comisie pe 23 martie. Și sperăm vot în plenară în 2010. Încercăm o primă lectură, însă v-am spus care sunt uh, formalitățile pentru depunerea amendamentelor și analizarea acestora. Toată lumea este mulțumită. Trecem uh, atunci la proiectul uh, de raport privind uh, viitorul transporturilor. Domnule președinte, vă mulțumesc. Azi am avut o primă discuție, avem o primă discuție despre acest raport de inițiativă și aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră și celorlalți colegi care premergători acestei discuții au avut contribuții foarte importante și valoroase. O a doua observație preliminară. Acest document pentru mine este în continuare un document de lucru. Trebuie să vedem ca acest document ca un document de pregătire pentru Cartea Albă. Deci nu cred că trebuie să îl încărcăm cu prea multe detalii însă trebuie să uh, includem câteva uh, declarații și afirmații cheie uh, cred că partea dispozitivă și partea introductivă, considerentele, trebuie văzute ca un tot unitar. Am încercat prin forma pe care am dat, ace- am dat acest document să sugerez acest lucru. Sigur că suntem interesați să uh, prezentăm transportul ca un sector esențial pentru dezvoltarea regiunilor și statelor membre din Uniunea Europeană. Uh, voi reveni de altfel uh, la rolul transportului în mai multe rânduri, pentru că transportul este ceva care influențează în mod direct și competitivitatea unor regiuni. În al doilea rând, sectorul Uh, transporturilor este unul foarte important și în ce privește ocuparea forței de muncă. Și în al treilea rând, evident, transportul are o influență directă și nemijlocită asupra sănătății și calității vieții cetățenilor. Uh, acest lucru a fost reținut și în multe programe din trecut pachetul, pachetul pentru protecția climei rămâne un obiectiv important pentru noi, pentru perspectiva 2020 și de aceea cred și în Comisia de Transporturi trebuie să uh, avem o contribuție uh, de prim rang uh, responsabilă. Mă bucur de aceea că acest dosar se dezbate și trebuie dezbătut, într-adevăr, în comisia noastră. Transportul, sigur, nu este un sistem uh, care poate fi uh, detașat, decupat din restul celorlalte uh, componente ale dezvoltării sociale-economice a unei regiuni, deci trebuie să existe și o interconectare cu alte sectoare. De aceea um, am făcut o evaluare critică a anumitor structurări făcute de comisie Eh, și considerăm că eh, sigur, sub rezerva eh, evitării distorsionării competiției, trebuie să putem totuși oferi stimulente sectorului transporturilor. Dacă vrem ca în viitor în 10, următorii 10-20 de ani dezvolt, regiunile să se dezvolte uh, mai bine sau cel puțin la fel de bine ca și acum, atunci trebuie să avem obiective foarte clare și acestea vizează și transportul. În ce privește propunerile uh, pentru viitor, cred că trebuie să uh, avem în vedere în primul rând mobilitatea urbană, pentru că 80% din cetățeni trăiesc astăzi sau dacă nu vor trăi mâine în orașele noastre. Deci avem nevoie de mijloace de transport foarte moderne în orașe, avem însă nevoie și de o uh, consolidare a politicilor privind transportul în masă urban. Cred că ar fi bine dacă acest deziderat ar fi sub, justificat și prin niște cifre care ar fi incluse aici. În loc să facem, să creăm o situație de concurență între diferitele moduri și modalități de transport, eu cred că trebuie să realizăm o complementaritate și cu o cooperare între acestea știind că, uh, sigur, trebuie ținut uh, cont și de uh, de eficiența acestor moduri. Comodalitatea este, trebuie să fie eficientă sub raport social și nu doar sub raport economic. Decarbonizarea este noul cuvânt minune, care și el, iată, este un obiectiv foarte important. Și aici trebuie să avem în vedere un amestec de măsuri ca la, în cazul eficientizării energetice și uh, cred că există mai multe căi prin care se poate ajunge la această decarbonizare, scuzați-mi termenul. Um, nu în ultimul rând, trebuie să existe uh, stimul financiar care să uh, acționeze în locul sancțiunilor pentru a Uh, crește pe de o parte veniturile statelor membre, fără însă a avea un impact negativ asupra acestei decarbonizări. O comodalitate eficientă poate fi viabilă sub, uh, uh, în, în viitor doar dacă eficiența poate fi atinsă la grade maxime în toate sectoarele și subsectoarele. Uh, să nu uităm nici realizarea pieței interne. Desăvârșirea pieței interne are nevoie de mai multe componente. Ceea ce se decide mai întâi trebuie să fie pus în aplicare. Și cred că pe viitor trebuie să ne gândim mai mult uh, cum uh, trebuie să fie puse în aplicare legile care uh, au fost adoptate deja. Trebuie să vedem dacă există întârzieri sau eh, care ar putea duce la eventuale distorsionări și Tocmai de aceea cred că uh, dezbaterile privind uh, sistemul feroviar uh, sau mm, dezbaterile privind liberalizarea anumitor sectoare din transport trebuie luate foarte în serios. Instruirea, formarea, un alt uh, aspect foarte important care, do, care conferă calificări suficiente uh, uh angajaților, dar care uh, contribuie și la calitatea serviciilor care urmează să fie oferite în viitor. Eu uh, uh, m-aș bucura dacă ar exista, ar fi înființate niște centre de excelență, cum le numesc eu, care să vegheze la păstrarea calității în formare, în pregătire și acolo unde nu există eventual aceste resurse pentru asigurarea calității pregătirii, să existe aceste centre de excelență care să compenseze acest lucru. Nu vrem să creăm o situație de concurență artificială, dar am constatat că există există uh, uh, state membre unde este mult mai ușor decât în altele să-ți obții uh, carnetul de șofer, unde chiar se face reclamă pentru eliberarea carnetelor în termen de 3-4 săptămâni, lucru care nu cred că servește nimănui. Eu cred că ceea ce este deja adoptat trebuie să fie verificat, multe din proiecte merită să fie continuate și în viitor, Eh, mă gândesc și la proiectele care trebuie dezvoltate, cum ar fi Open Sky, cum ar fi securitatea în, eh, în transporturi, eh, siguranța în transporturile intermodale. De aceea voi reveni la aceste aspecte, la obiective. Acum, în ce privește capitolul agenții, cred că avem nevoie de agenții care creează eficientă, eficiență Așadar, dacă agențiile în mod progresiv vor contribui în sens tehnic la decarbonizare, la eficientizare și la uh, reglementarea mai bună a situației, atunci agențiile într-adevăr vor avea un uh, rol cât se poate de eficient în acest uh, proces. Tocmai de aceea am arătat că uh, Uh, mi se pare uh, ciudat că pentru transportul rutier, care totuși uh, este 74% din transportul în total, nu există o agenție de reglementare. O agenție ar putea să contribuie la o mai bună reglementare, dar și la o evitare a șicanelor care apar la punerea în aplicare a anumitor acte legislative într-un stat membru sau într-alt stat membru. Deci este foarte clar că nu vrem să creăm o agenție ca să mai avem încă una în plus, ci că vrem să uh, eficientizăm mai mult uh, uh, acest sector al transportului rutier. Cercetarea și dezvoltarea este un domeniu esențial care poate contribui atât la eficientizarea energetică, cât și la creșterea siguranței, la eficientizarea în domeniul logistic, deci care pot, domenii care pot să servească nemijlocit cetățeanul, nu în ultimul rând și prin impactul asupra mediului pe care cercetarea și dezvoltarea îl poate avea. Încă un aspect este cel al fondului pentru transport Cred că a venit timpul să dezbatem și uh, oportunitatea unui fond pentru transport. Uh, eu cred în, acest, uh, în această oportunitate a fondului de transport. Există există, sigur, în unele state membre probleme în punerea în aplicare a unor uh, reguli altminte bune, dar fără resursele necesare aceste chestiuni nu pot fi realizate și atunci dosarul trec uh, de la un comisariat la altul, de la o direcție generată la alta, dar există zone și regiuni defavorizate în care nu sunt aceleași premise ca și în regiunile mai bogate. Prin uh, un, un fond Eh, sigur că trebuie să poată eh, lucra cu mijloacele care sunt puse la dispoziție în, eh, în prezent, dar trebuie să poată recurge și la resurse din, provenind din politicile de dezvoltare regională. Cred că merită o dezbatere pe această temă. În al doilea rând, un alt aspect al Fondului pentru Transport vizează și acea eurovinietă despre care s-a mai vorbit. Ne-ar fi foarte dificil să uh, uh, facem să determinăm statele membre să pună la dispoziția dezvoltării transporturilor acele uh, resurse și venituri de care dispun în baza acestor vinete. Dar cred că în momentul în care statele membre ar începe în, pe baza unei cofinanțări să pună la dispoziție aceste mijloace, cred că în această situație am putea, pe de o parte, să ne asigurăm de anumite venituri bugetare, pe de altă parte să oferim niște stimulente foarte importante pentru sectorul transporturilor. Uh, am vorbit am, uh, în, în raportul meu am vorbesc și despre politica maritimă și uh, fluvială, despre problemele porturilor, porturilor interne și credem că acest instrument ar putea să susțină inclusiv acest sector, respectiv rețelele TNT nu în ultimul rând, este un instrument foarte bun pentru cooperarea între mai multe state membre și nu văd de ce un astfel de stimul uh, nu ar fi exploatat de către toată lumea cu bucurie. Uh, în încheiere, mi-am permis să propun niște obiective uh, noi. Am constatat în trecut, în special în domeniul siguranței rutiere, că Ehm, că acesta de fapt a fost, uh, transportul rutier a fost singurul uh, domeniu, subsector în care am avut uh, obiective măsurabile și pe care le-am putut evalua în lumina măsurilor luate. Cred că dacă ne propunem niște măsuri pentru următorii zece ani, atunci vom avea avantajul că, pe de o parte, politicile noastre europene vor deveni mai clare și mai inteligibile pentru cetățeni, în al doilea rând vom stabili niște priorități și în al treilea rând, vom îndrăzni să ne, să ne lăsăm măsurați de aceia care vor citi realizările noastre și le vor compara cu obiectivele noastre. Sigur că siguranța rutieră este cel mai important aspect și cifrele care, de care dispunem noi astăzi arată clar trendurile viitorului. Al doilea obiectiv pe care l-am menționat vizează transportul urban și mobilitatea urbană, da? Pentru că știm că mâine, în ziua de mâine, 80% din transport va fi transport urban. Și apoi mai sunt și alte obiective care visează energia, eh, sectorul mediului, eh, comodalitatea, Eh, există deci o eh, listă întreagă pe care eh, puteți să o completați, pe, din care puteți să ștergeți anumite elemente. Însă eu mă bucur, m-aș bucura foarte mult dacă ați reține această intenție de a formula obiective clare. Vă mulțumesc deocamdată pentru atenția cu care m-ați urmărit și sper că și în următoarele săptămâni Uh, în baza documentului pe care îl înțeleg ca document de lucru, să putem avea o dezbatere interesantă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule Groș, pentru acest raport cuprinzător. Domnul Alcadrai. Mulțumesc. Colega Magdalena este raportorul din umbră și sunt uh, convins că ea va mai adăuga câteva lucruri, însă vreau să subliniez câteva aspecte de la bun început. Este un raport foarte important care va crea baza pentru ceea ce vom construi în următorii ani, pregătirile pentru Carta Albă. Mulțumesc raportorului pentru acest uh, text. Este o bază excelentă pentru activitatea noastră viitoare. Are o abordare integrală. Sigur, nu o să uh, acum discut uh, punctele cu care sunt de acord, însă vreau să clarificăm unele aspecte. Costul secțiunii transport sugerați o serie de măsuri și subliniați comodalitatea. Sunt de, de acord cu asta. Uh, comodalitatea uh, este uh, o alternativă la transportul la trecerea la um, transportul modal preferați stimulente financiare mai degrabă decât amenzi și sancțiuni? Nu sunt uh, sigur că am înțeles foarte clar. Atunci când uh, vorbiți despre internalizarea costurilor externe, de exemplu, înseamnă că unii vor plăti mai mult decât o fac acum pentru costurile pe care le generează. Aceasta ar putea fi interpretată ca o sancțiune, dar este una necesară. Aș vrea să discutăm puțin acest aspect. De asemenea, invit Comisia să vină cu un model uh, de internalizare a costurilor externe pentru toate modurile de transport, pentru că lucrurile diferă de la un mod de transport la altul, este o sarcină destul de grea, însă cred că trebuie să facem acest lucru. Avem nevoie de ceva mai concret în ceea ce privește uh, deschiderea uh, uh, pieții interne, vorbiți despre o deschidere completă, deschiderea pieței poate să fie un scop în sine, pentru alții poate să fie un mijloc pentru a atinge un obiectiv, cred că trebuie să clarificăm lucrurile. De asemenea, trebuie să vorbim despre dialogul social european, care trebuie să fie mai viguros. Acest lucru se pare că nu este subliniat în text. Apoi, următoarea secțiune privind agențiile europene, poate că putem să fim mai ambițioși în ceea ce privește necesitatea unei interoperabilități din punct de vedere tehnice și în uh, termeni uh, concreți trebuie să solicităm uh, ca Agenția Europeană a Căilor Ferate să devină mai puternică, mai ales având în vedere ce s-a întâmplat în Belgia săptămâna trecută. Ea trebuie să uh, fie extinsă pe modelul uh, Agenției Europene a Aviației. Apoi, în ceea ce privește mobilitatea urbană, poate că putem să urmărim ce se va întâmpla aici. Apoi, Uh, ETS, poate că putem să vedem cum putem să um, uh, cum putem să accelerăm lucrurile în ceea ce privește sistemul de transport inteligent. Trebuie să ne stabilim niște uh, obiective cu cifre cuantificabile în cifre. Nu o să uh, fiu uh, foarte uh, concret dar cred că aceasta este abordarea cea mai bună. Uh, Madeleine este uh, raportorul din umbră pentru acest raport. N-a putut să fie astăzi aici, doamna Grisbach. Deci, în numele uh, Uh, raportorului din umbră. O să-i mulțumesc lui Mathieu Groș. Madeleine a spus că a, uh, ai colaborat foarte bine cu raportorul din umbră în elaborarea acestui uh, text și uh, ea m-a atenționat să subliniez foarte uh, apăsat acest lucru. Uh, este important pentru noi să obținem o majoritate solidă în Parlament, astfel încât să negociem ceea ce dorim de fapt atunci când vom începe discuțiile cu uh, Comisia și cu Consiliul uh, un astfel de tip de cooperare este foarte bun. În al doilea rând, cred că trebuie să fim mai concreți în ceea ce privește punctul nostru de vedere aici. Capitolul în ceea ce privește obiectivele cuantificabile uh, îndeplinește acest uh, scop. Cred că este o idee bună să ne dați o listă a unor obiective pe care vrem să le atingem. 40% sau 50% uh, reducere a uh, victimelor traficului rutier. Este foarte important ca Parlamentul să arate, iată care este politica, linia noastră politică, iată ce vrem să obținem ați Uh, dat uh, foarte mare importanță uh, comodalității efective și sunt de acord cu raportorul. Comodalitatea poate să fie o parte a soluției problemelor cu care ne confruntăm în mobilitate. Are avantaje și dezavantaje, dar dacă încercăm să uh, combinăm avantajele tuturor modurilor de transport, atunci e foarte bine și asta ați subliniat în raport raportul dumneavoastră. Secțiunea privind uh, finanțarea este foarte importantă. Acum, în etapa în care am ajuns, trebuie să supunem, să facem mai multe presiuni ca Uniunea Europeană să-și asume propriile responsabilități. Nu știu dacă, în teorie, statele membre sunt întotdeauna uh, entuziasmate de faptul că Uniunea Europeană plătește, dar atunci când e vorba de adoptarea bugetului comunitar, atunci asta e cu totul altă poveste. Trebuie să ajungem la un echilibru uh, în legătură cu cine plătește. Agențiile, o secțiune foarte importantă a raportului dumneavoastră. Mă bucur să văd că vorbiți uh, de această idee a unei agenții pentru transportul rutier. Nu are sens să Uh, pentru mine să avem agenții în alte moduri de transport și nu în transportul rutier. O întrebare. În lista uh, obiectivelor cuantificabile la CO2 uh, faceți comparația cu 2020 pe când în pachetul uh, schimbări climatice anul de referință este 2005. Oare n-ar fi mai bine ca noi să avem o cifră comparabilă cu 2005 ca să ne aliniem cu pachetul privind schimbările climatice. Și a doua problemă, uh, combustibilii alternativi pentru transportul rutier și uh, autovehiculele electrice. Sunt două aspecte pe care vrem să le vedem aici uh, la titlul inovare. Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult pentru a promova în mai mare măsură aceste două probleme. În numele meu doresc să uh, vă mulțumesc pentru că ați evidențiat cât de importantă este piața internă și ne întoarcem uh, la ceea ce s-a spus uh, în legătură cu furnizarea de servicii publice pe piața internă. Uh, statele membre uh, sunt uneori foarte reținute atunci când e vorba de a ceda Uniunii Europene puterile, competențele. Dați-mi voie să mă refer acum la raportul pe care îl elaborez în ceea ce privește transportul maritim pe discar, distanță scurtă. Dacă creăm o piață internă aici ar fi foarte bine, pentru că povara administrativă ar fi mai mică. Discuțiile sunt foarte uh, greoaie dacă stai să asculți fiecare stat membru în parte. Nu e greu numai din punct de vedere al dispozițiilor și reglementărilor, ci e vorba și de tenzuri și de finanțarea acestora și uh, circulația mărfurilor. Mathieu sunt puncte interesante pe care va trebui să le discutăm în viitor și grupul nostru te susține în linii generale. Avem niște aspecte minore care uh, trebuie uh, precizate, uh, obiective, cuantificabile și uh, procentaje, dar lucrurile merg în direcția cea bună. Uh, domnul, uh, doamna Lichtenberg. Mulțumesc Uh, pentru acest raport, care este între timp foarte cuprinzător și detaliat și mă bucur să regăsesc în acest raport și unele elemente care consider că sunt indispensabile pentru o dezbatere privind viitorul transporturilor obiectivele sectoriale sunt uh, pozitive și mă bucur că sunt atât de concret numite aici. Mă bucur și că sunt realiste. Mi-aș fi dorit însă ca unele dintre ele să fie ceva mai clare. Mi-aș fi dorit însă să fie mai clare în ce privește transportul urban, adică să reasă mai clar legătura dintre mobilitate și transport, pentru că nu sunt două chestiuni separabile. Mobilitatea, sigur, Eh, este mai mult decât doar eh, utilizarea unor mijloace de transport, dar pentru cetățean eh, cred că totuși transportul nu înseamnă mai mult decât deplasarea cu mașina și de aceea cred că aici lucrurile trebuiau formulate un pic mai concret și, și când vine vorba despre planul de viitor, să menționăm comodalitatea, dar să nu uh, încercăm să evităm acest modal split, după cum, uh, cum este numit de unii. Deci, încercăm, sigur, să să atingem obiectivele noastre, dar nu vom putea face acest lucru uh, dacă nu Uh, trecem de pe transportul rutier de mărfuri comerciale la transportul feroviar. Așa putem să defrișăm toată Brazilia pentru biocombustibil și tot nu vom, uh, uh, vom face treabă. Deci trebuie să avem un transfer de la un, o modalitate de transport la cealaltă nu, nu putem evita acest, uh, acest lucru, mai ales nu putem evita această dezbatere dacă vorbim despre viitorul transporturilor. Trebuie să ne gândim la faptul că, că inclusiv uh, separarea spațiilor, spațiului de lucru de cel de locuire este, uh, este un factor care va genera și mai mult transport și mai multă mobilitate în viitor. Sigur, uh, noi aici în Bruxelles suntem extrem de avantajați, dar nu peste tot situația este atât de ideală cu acestea, eh, cred că unele elemente aproape se află deja în contradicție cu eh, altele din, din raport. Deci trebuie să spunem foarte clar că va va fi necesară și va exista o reorientare sectorială a eh, transporturilor dacă e să luăm în serios obiectivele noastre de protecție a climei și dacă vrem să le atingem până în 2020. Și încă o observație la punctul care laudă impactul uh, pozitiv al transporturilor. Uh, la impactul economic trebuie să spunem că uh, transportul rutier uh, și cel feroviar are, are uh, efecte și uh, negative, nu doar pozitive. Mă gândesc de, aici, de exemplu aici la poluarea fonică, la lipsa sau pierderea unor elemente de calității vieții. Deci sunt mulți factori, inclusiv ne gândim la urbanism, la dezvoltare regionale, o segmentare a regiunilor, o eh, dezechilibrare a regiunilor prin crearea anumitor coridoare și eh, căi de, comunicați, de comunicație. Această tre- temă trebuie abordată când vorbim de viitorul transportului și când vrem să, vrem să prezicem viitorul într-un fel. În încheiere, aș reveni asupra acestei chestiuni uh, model split. Dacă într-adevăr vrem să îndrăznim să privim în viitor, atunci trebuie să uh, vorbim și despre concurența neloială între diferiții operatori, și trebuie să vorbim și despre nevoia de a modifica uh, uh, impozitarea și accizarea anumitor tipuri de combustibil pentru a uh, suprima această inechitate și uh, competiție neloială. Uh, cu siguranță că în această din urmă privință vom introduce câteva amendamente la text. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, domnul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Groș, complimentele mele pentru raportul pe care l-ați întocmit, abordarea dumneavoastră, principalele idei pe care le-ați expus. Cu siguranță veți beneficia de sprijinul nostru. Sunt de acord cu colegul Sterks, în special atunci când e vorba de piața internă ați acordat un spațiu mare acestui subiect uh, și asta e important, apoi obiectivele cuantificabile e foarte bine, dar pentru ca lucrurile să se întâmple în practică, aceste obiective cuantificabile trebuie să uh, aibă consistență. Uh, poate că putem să facem mai mult în ceea ce privește reducerea oxidului de azot, de pildă, uh, Sunt câteva aspecte din uh, raport care îmi pun niște probleme și sunt de acord cu doamna Lichtenberger. Această problemă a comodalității nu mi este tocmai uh, uh plăcută. Dacă vedem care sunt uh, care sunt cifrele din ultimii 20-25 de ani, vorbim despre creșterea eficienței transportului și ce s-a întâmplat de fapt. S-a trecut tot mai mult la transportul rutier, iar eu critic uh, acest lucru. Cred că uh, căile navigabile interioare trebuie să se bucură de mai multă uh, atenție pentru că ele sunt foarte eficiente. Deci, vorbind aici de comodalitate ca atare, e bine, pentru mine nu, am o atitudine rezervată în această privință. Uh, acum, cât despre agenția, Agenția pentru Transportul Rutier. În Europa este o tendință către extinderea uh, birocrației europene. Să mai creăm o agenție, încă una. Și în ultimii 20 de ani uh, aceste agenții au crescut ca ciupercile după ploaie. Și asta parțial și, uh, din, uh, și la sugestia Parlamentului. Nu cred că trebuie să uh, continuăm această tendință, ci să reducem numărul agențiilor, să eficientizăm agențiile europene. Să vedem ce se întâmplă în statele membre acum. Guvernele se luptă cu deficite bugetare majore, uh, și încearcă să reducă birocrația pentru a reduce costurile, iar noi ne ducem exact în direcția opusă, mai creăm o agenție. Deci uh, sus, nu susținem această propunere. Fondul de transporturi uh, nu putem să-l susținem din același motive. Parlamentul a uh, susținut că trebuie să investim mai mult uh, în uh, regiuni, să ținem cont de uh, subsidiaritate. Regiunile sunt cele în mai măsură să stabilească care le sunt obiectivele în ceea ce privește politica regională de transport. Deci principiul subsidiarității. Nu cred că trebuie să mai creăm încă un fond ca să avem o parte mai mare a uh, plăcintei. Cred că uh, statele membre și Uniunea Europeană trebuie să își împartă competențele. Oare crearea unui uh, fond va duce la acest lucru, la această împărțire a competențelor? Nu cred și nu susținem acest lucru. Doamna Alvarez. Mulțumesc, uh, doamnă, domnule președinte. Aceasta este procedura, însă cred că uh, totuși am, uh, a trecut puțin timp de când am primit versiunea tradusă a documentului și e vorba de un subiect foarte important, e vorba de viitorul transporturilor în Europa. Iată de ce nu pot să fac uh, comentarii aprofundate în acest moment și îmi cer scuze raportorului uh, pentru asta. Din câte am înțeles, uh, documentul raportorului este un document alternativ la textul care a fost prezentat de către comisie. Dar acum înțeleg că nu așa stau lucrurile și asta pentru că raportorul este de acord cu comisia. Așa este? Deci, concret, pentru a vorbi de viitorul transporturilor în Europa, noi, aici în Parlament, ar trebui să analizăm politicile care au fost puse în aplicare până acum și rezultatele acestora, pentru a ști încotro să ne îndreptăm de aici încolo. Așadar, cred că ceea ce a făcut Comisia și raportorul trebuie să se bazeze pe ceea ce s-a realizat până în prezent. Aș dori să aud o explicație explicită de ce, care sunt prioritățile și obiectivele uh, în domeniul transporturilor în viitor, pentru că avem nevoie de obiective cuantificabile. Și trebuie să analizăm posibilitatea de a stabili astfel de obiective cuantificabile. Dar, desigur, uh, acest uh, lucru cere timp. Și, de asemenea, cred că trebuie să vedem care este rolul transporturilor. Deja s-a comentat pe acest rol al transportului. Trebuie să vedem aspectele economice, sociale și teritoriale, funcția acestora, astfel încât uh, să avem o susținere specifică și să creăm uh, legătura, puntea cu uh, criza economică și care este Uh, rolul transportului în contextul crizei. De asemenea, cred că siguranța ar trebui să constituie un capitol de sine stătător. S-a menționat deja acest lucru, dar și eu cred că ultimele evoluții, evenimentele recente, uh, dovedesc cât de important este ca problema siguranței să fie abordată separat. Este important să uh, facem o distinție între securitate și siguranță, deoarece transportul în sine răspunde de siguranță. Însă nu se menționează aici cine răspunde de securitatea transportului. Deci o zonă este sub incidența politicii în domeniul transporturilor, cealaltă uh, celălalt aspect uh, este, intră în domeniul uh, de aplicare al reglementărilor. Cât despre piața internă și coeziune, cred că este important să stabilim acest obiectiv al integrării teritoriale. Și aici se include și ceea ce a spus domnul Groș în legătură cu piața internă. Sunt cu totul de acord ceea ce s-a spus. Transportul constituie o cheie pentru Uniunea uh, economică și aș uh, sublinia uh, importanța uh, acestei piețe pentru uh, cetățeni pentru că, desigur, uh, scopul, obiectivul este să nu existe uh, frontiere uh, interne și să existe un, o circulație liberă a mărfurilor și trebuie să existe o legătură între cetățeni și țări. Deci, pentru noi este o prioritate cheie. Domnul Groș a vorbit despre o comodalitate uh, eficientă, efectivă, însă sunt de acord uh, cu Said când vorbește despre interoperabilitate. Cum se combină în mod uh, real, în mod efectiv, diferitele moduri de transport? Domnul Groș a vorbit de comodalitate și cred că e un lucru de care avem nevoie, însă cred că trebuie să uh, vorbim și, în mod mai explicit, și de realizarea unui echilibru între diferitele moduri de transport. Se vorbește de transportul feroviar și maritim și cred că trebuie să vorbim de, despre aceste moduri de transport pentru că ele contribuie la durabilitate și siguranță deci trebuie accele, a evidențiat tot ceea ce ține de transportul feroviar și maritim, după părerea mea, în acest text. Pentru a încheia, trebuie să spun că domnul uh, Groș a fost foarte curajos atunci când a vorbit despre necesitatea finanțării, necesitatea finanțării noi politici de transport. Și aș dori să adaug uh, un uh, lucru care poate să fie oarecum nou atunci când se vorbește despre finanțarea uh, politicii europene în domeniul transporturilor, cred că investițiile în transporturi ar trebui să fie incluse uh, în uh, stabilitatea bugetară. Aici vorbesc despre regula de aur și când vom discuta uh, mai aprofundat, uh, când vom discuta și amendamentele pentru a îmbunătăți acest text, această discuție va avea loc, dar în momentul de față îi mulțumesc domnului Groș pentru acest text și pentru punctele sale de vedere. În calitate de raportor din umbră, uh, sper să pot să fac niște comentarii constructive. Mulțumesc, doamnă. Domnul Kramer, mulțumesc raportul, raportorului pentru că mi-a oferit prilejul unei experiențe foarte interesante eh, la Berlin, o discuție foarte controversată, dar și foarte interesantă, eh, la care toată lumea a fost de acord cu documentul în cauză, eh, toată lumea a fost însă de acord că nu poate fi de, de acord cu documentul. Dar, tocmai de aceea am propus în acest document uh, și unele obiective care să fie măsurabile. Lucru care e laudabil. Numai că, sigur că mai avem și unele rezerve. Când vorbesc despre viitorul transportului fără o analiză temeinică și detaliată a prezentului, nu fac altceva decât să prezint opiniei publice că de fapt totul e ok acum, dar că în viitor vrem să facem lucrurile și mai bine eu cred că viitorul poate fi uh, imaginat doar dacă există, dacă pornim de la un cadru um, foarte concret uh, prezent. Din pre, în prezent iar în prezent avem o, o distorsionare a competiției. Și vă dau un, ex, uh, un exemplu. În transportul aerian, de exemplu, există cinci privilegii foarte clară. Nu există TVA pe, eh, pe, pe eh, eh, bilete, nu se plătesc accize pe kerosen. kerosen. 5, 85% din certificatele de emisie practic sunt făcute cadou. Nu există nu există prețuri pentru utilizarea unor anumitor culoare, cu excepția Sibiriei, da? iar iar, de exemplu, în ce privește întârzierile în transportul feroviar, după o oră deja trebuie să plătești înapoi 25% din bilet, pe când la transportul aerian uh, lucrurile stau mult mai uh, mult diferit. Deci există inechități uh, dramatice. Uh, Eh, și în siguranța eh, eh, rutieră vorbim despre cifre dramatice. Sigur că accidentul de la Al din Belgia a fost dramatic, dar vorbim de 40 de mii de morți anual cel puțin în sectorul rutier. Da? Deci când vorbim de siguranța în transport, trebuie să vorbim despre, în primul rând despre siguranța în transportul rutier. Și, sincer, nici acum nu știu ce înseamnă comodalitatea. Știu că Comisia a inventat această comodalitate pentru a elimina din Cartea Albă asupra transportului transferul de la un mod de transport la celălalt mod de transport. Știu că camioanele sunt eficiente pe distanțe scurte, dar nu avem nevoie de o comodalitate. Avem nevoie de ceva care să rezolve contradicția dintre punctul trei și punctul patru deci trebuie să folosim în mod eficient uh, uh, uh, rețelele de transport. Problema este că problema este că privilegiem diferite sectoare față de altele. De exemplu, sectorul rutier este eficient pentru că este privilegiat. Și mai avem câteva aspecte aici. Avem cifre concrete, dar una lipsește atât în raportul Groș cât și în prezentarea Comisiei. Și anume că emisiile din 1990 încoace au crescut la transport cu 23% și acest lucru era în prezentarea uh, Uh, prezentarea PowerPoint a Comisiei de la Berlin. În același timp, sectorul uh, uh, caselor de locuit, de exemplu, a avut o reducere în aceeași perioadă de 10% a emisiilor. Și m-aș bucura dacă aceste cifre ar fi folosite pentru, ca justificare pentru preocupările noastre pentru viitorul transectorului transportului. Deci, fără uh, fără o reducere a, uh, și ajustare a obiectivelor în domeniul transportului, nici Uniunea Europeană nu își va atinge uh, obiectivele de reducere a uh, emisiilor până în 2020. 70% din toate emisiile nocive sunt legate de domeniul transporturilor. Și de aceea consider că se propune aici, de exemplu, dublarea numărului de utilizatori ai Uh, căilor feroviare. Dar, dar uh, știți care e problema? Nu ne gândim la bicicliști uh, și nu ne gândim la pietoni. Deci dacă treci prin Madrid, nu-ți face nicio plăcere să fii pieton și nici bicicliști, pentru că trotoarele au un metru lățime și străzile 16 metri lățime. Da, da, văd, văd, văd, văd că am avut impact cu observația asta și înțeleg reacția noastră, dar era doar un exemplu. Deci noi vrem pentru fiecare uh, uh, sector să uh, facem astfel încât uh, să se poată atinge uh, efect, uh, obiectivele de mediu. Da? Copenhaga a arătat că este posibil. Da? Chiar și Berlinul uh, a crescut proporți, a dublat proporția bicicliștilor care participă la traficul urban în, în ultimii ani. Da? Deci, uh, e-mobilitatea, de exemplu, uh, e-mobilitate uh, înseamnă tramvai, înseamnă biciclete cu, cu propulsie parțială electrică, dar să credem că poate, putem lăsa uh, uh, sectorul rutier cu aceeași pondere în viitor, doar să-i schimbăm uh, propulsia, asta nu cred că este durabil. Apoi există o analiză care arată că rețeaua de autostrăzi în jurul Münchenului a distrus în zece ani mai multe zeci de mici fabrici de bere. Știm că autostrăzile, ca și supermagazinele, au distrus toate magazinele mici uh, familiale. Deci impactul este enorm, dar nu este doar pozitiv, pentru că este și un impact negativ, pentru că afectează, transportul afectează uh, calitatea vieții, afectează locurile de muncă și și aceste lucruri trebuie menționate atunci când se vorbește despre viitorul imaginat pentru acest uh, sector al transporturilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc foarte mult, Michael. Nu mi-am dat seama că situația e atât de gravă încât se închid uh, fabricile de bere. Trebuie să vedem ce putem face. Doamna Ayala Sender are cuvântul. Sí, bueno. Yo la verdad es que le diría al señor Kramer que, sin ir más lejos, el Libe, que es una... Aș dori uh, să-i spun domnului Kramer că ador Madridul și totuși trotuarele sunt chiar mai înguste pentru că e vorba de un oraș istoric, dar totuși lucrurile nu stau chiar așa în Madrid. Sunt sigură că putem face ceva pentru bicicliști în Madrid cu banii obținuți din această finanțare. Vreau să mulțumesc doamnei Alvarez și Groș pentru eforturile lor de a deschide un dialog, de a încerca să inoveze și a um, avea un raport privind transport, viitorul transportului în Europa. Sunt de acord uh, cu faptul că transportul este necesar piețelor europene. Dar uh, în ceea ce privește comodalitatea eficientă, Vreau să vă spun că sunt conștientă că aceasta este o simplă încercare de împăcare, fiindcă în momentul în care ieșim pe câmpul de bătaie, toată lumea are de pierdut, iar domnul Groș încearcă să împace pe toată lumea. Dar eu cred că ar trebui să mergem mai departe, să subliniem comodalitatea. Avem, pe de o parte, sunt cifrele dar întrebarea este care sunt platformele acestea trebuie să capete mai multă vizibilitate. Ați vorbit despre nevoia uh, înființării unor platforme, dar trebuie să, să scoatem în evidență modul în care interacționează aceste moduri de transport și unde se află ele. În ceea ce privește piața internă, uh, nu am reținut exact, dar cred că în tratatul de la Lisabona se prevăd uh, instrumente, alte instrumente în afară de actele delegate, care obligă statele membre să pună în aplicare legislația în timp util. Ați vorbit despre Galileo, dar în egală măsură mai uh, avem aici și um, rețelele de transport transeuropene. Și acestea sunt un exemplu bun, fiindcă tratatul acceptă um, relații bilaterale, iar Comisia aici nu are destul uh, uh, influență pentru a impune opiniile Uniunii Europene, pentru a cere punere în aplicare la nivel bugetar și la nivel politic. Aceasta este o dovadă de slăbiciune. Nu avem aceeași voință politică din partea tuturor părților implicate pentru proiecte. În ceea ce privește Agenția pentru Trafic Rutier, Agenția Europeană, cum uh, putem să-i mărim sfera de aplicare pentru a include și zonele urbane, pentru că în momentul în care vorbim despre șosele, vorbim despre autostrăzi, aici trebuie să integrăm și zonele urbane. Ceea ce am reușit să facem și uh, în mandatul anterior. În ceea ce privește obiectivele cuantificabile, uh, Ehm, aici ar trebui să fie incluse în afară de ehm, uh, trenuri și autobuze și tramvaie pentru ca zonele urbane să își mențină vizibilitatea. În ceea ce privește rețelele, ei bine, cred că ar trebui eh, să existe un transfer sporit de competențe pentru a da având și de acord cu această regulă de aur nu prea avem multe informații cu privire la aeroporturi și ar fi necesare. În ceea ce privește obiectivele cuantificabile, avem procentul de 40% de uh, reducerea accidentelor rutiere. De ce să nu mergem până la 50%? Fiindcă uh, unele țări s-au alăturat acestui efort mai târziu. Acestora s-ar putea să le ia mai mult timp menținerea acestor obiective. Eu aș dori să mențin um, ținta de 50% pentru um, accidente mortale și 40% pentru accidente grave soldate cu rănire. Nu vă amintiți probabil discuțiile pe care le-am avut și sunteți conștienți uh, că s-au înregistrat unele scăderi aici, astfel încât eu propun cifrele 40% și 50%. În ceea ce privește căile ferate, s-a vorbit despre reducerea consumului de energie electrică uh, până în 2011, dar s-ar putea ca textul dumneavoastră să conțină unele contradicții. Aici trebuie analizat acest lucru cu mm, modalitatea, intermodalitatea sunt de acord, avem unele probleme în ceea ce privește traficul fluvial. Aici e nevoie de mai mult sprijin, dar acest, acest sprijin poate fi acordat în egală măsură transportului multimodal. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu succintă. Vreau să-i mulțumesc domnului Groș pentru acest raport cuprinzător, uh, foarte logic care este pe ordinea de zi a Parlamentului European de ani de zile. Am însă unele îngrijorări la, pe care le-a exprimat și domnul Van Dalen. Cred că noi, în Uniunea Europeană, am încercat să, să dăm reguli caracter prea obligatoriu în Uniunea Europeană, pentru că orice am dori noi, oricare, am, oricare ar fi acest panaceu pentru transport la nivel european, fiecare stat membru se confruntă cu alte situații și alte presiuni geografice și așa mai departe. Acest lucru, trebuie să ținem cont de acest lucru întotdeauna. Uh, este foarte bine că Uniunea Europeană întreprinde acțiuni și uh, facem foarte bine de multe ori, dar și statele membre trebuie să-și asume răspunderea autoritățile locale, guvernele locale, care cunosc foarte bine problemele uh, cu care se confruntă și pe care trebuie să le soluționeze. Astfel încât uh, nu cred că uh, trebuie să spunem noi că ne ocupăm de anumite probleme și să-i lăsăm pe ei să scape. Însă, uh, așa cum a spus domnul Van Dalen, uh, vreau să ridic și o chestiune a finanțării. Finanțare pentru ce? Un fond pentru ce? Uh, de unde provin acești bani? Bineînțeles, uh, suntem de acord cu proiecte și așa mai departe, dar, pe bună dreptate, noi le cerem guvernelor reducerea birocrației uh, și se pune foarte multă presiune la ora actuală asupra guvernelor. Nu văd care este scopul acestui Uh, fond. Dacă analizăm uh, programul cadru, uh, al șaptelea program cadru privind cercetare și cercetarea și dezvoltarea, lucrurile stau altfel, dar un fond pentru transport la nivel european nu cred că este o chestiune care merită sprijinită. Trebuie să recunoaștem că unele state membre, spre deosebire de Marea Britanie, care este o insulă, sunt foarte afectate în ceea ce privește transportul transfrontalier. Și aici avem nevoie de cooperare sporită, o cooperare foarte bună. Toată lumea este de acord, cred, dar nu se pune destul accent pe dimensiunea internațională. Vorbim aici despre transportul rutier și feroviar, dar trebuie să fim de acord că nu suntem de acord și acest lucru se întâmplă cu verzi în ceea ce privește importanța aviației. Dar, așa cum am spus, Marea Britanie este o insulă. Noi am uh, liberalizat aviația uh, și uh, sectorul maritim. Bineînțeles că finanțarea este direcționată către anumite zone, dar noi suntem și un bloc comercial și foarte multe țări din Uniunea Europeană sunt inaccesibile, sunt accesibile doar pe cale aeriană sau maritimă, astfel încât cred că se pune, trebuie să se pună mai mult accent pe acest lucru. Trebuie să încercăm să avem o situație echitabilă. Iar aici a, sunt importante legislațiile și regulamentele noastre. Trebuie să acceptăm faptul că suntem a, ă, un a, ă, bloc comercial a, ă, global. Nu, putem, nu, poate, nu se poate să existe favoritisme aici. În ceea ce privește Comisia Europeană, conchid Uh, prin a spune că este foarte ușor să colaborăm cu DG Tran. Uh, până acum uh, am avut divergențe și am avut și puncte comune, dar cu, cu DG Environment sunt, avem unele probleme de cooperare. În, în ultimii ani există o reavoință în ceea ce privește acceptarea importanței transportului, în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, a bunăstării uh, E vorba de motorul uh, economiei până la urmă. Și dacă vorbim de cooperare între DG-uri, cred că este, acesta este foarte, acesta este o chestiune foarte importantă, pentru că DG Environment când, când colaboram cu DG Environment era ca și cum vorbeam cu extraterestri. Inacceptabilă situație. Cred că uh, nu trebuie să existe favoritisme, trebuie să conlucrăm, să vedem care este realitatea pe teren și să încercăm să aducem beneficii tuturor statelor membre, să recunoaștem că noi nu suntem uh, un bloc comercial insular și că trebuie să avem relații comerciale cu uh, cu restul lumii. Uh, mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Ce spuneați despre extraterestri de la DG Environment? Uh, N-am înțeles exact. Următorul vorbitor. Ringrazio anch'io mio collega Grosch. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc domnului Groș pentru acest raport excelent. Aș dori să ridic însă câteva observații. Am citit documentul Comisiei privind strategia pentru 2020 și nu se vorbește despre dezvoltarea durabilă a, a infrastructurii de transport. Acest document foarte important a trebuit să țină cont despre funcționarea transportului care joacă un rol crucial pentru industrie, comerț și ocuparea forței de muncă, astfel încât a trebuit să se dea o oarecare atenție aceste chestiuni în acest document foarte important. La ITRE uh, am votat fiind raportor pe uh, acest subiect. Raportorul meu a fost uh, adoptat în unanimitate și acest raport se referă la efectele transportului asupra mediului înconjurător, precum și asupra obiectivelor îndrăznețe uh, pentru 2020. În raportul meu vorbesc și despre siguranța sistemelor de transport inteligent. Am, aș dori să mă refer și la două aspecte. Este vorba de programare, planificare și realizarea planurilor. Plan, planificarea reprezintă o etapă foarte importantă, cu o importanță istorică, iar aceasta trebuie simplificată, astfel încât fluxurile să nu aibă efect doar asupra unităților uh, individuale de transport, ci să aducă la oaltă toate mijloacele de transport. Iar uh, acestea trebuie să includă uh, nodurile de transport care trebuie construite astfel încât să înlesnească interoperabilitatea. Iată un element crucial al planificării. Dacă aducem la oaltă mijloacele de transport, diferitele modalități de transport, în etapa de pregătire prin uh, aceste uh, centre de noduri de transport înseamnă că ne-am făcut treaba cum trebuie. Avem uh, și acțiuni la nivel pan-european, în afară de acțiunile noastre europene. Trebuie ca aceste sisteme să fie conectate, dat fiind că acum ne îndreptăm către Uh, globalizare a țărilor uh, Europei tradiționale. Celălalt punct reprezintă realizarea, împlinirea. Ministrul spaniol s-a referit la acest lucru la audiere, precum și noul comisar uh, în, în introducere, în prezentarea sa și cred că a venit vremea să înființăm acest fond pe care îl cere domnul Groș în raport, fiindcă este singura soluție. Trebuie să avem resurse care să nu provină din buget de la statele membre. Avem nevoie de un instrument de finanțare special. care să vizeze exact această chestiune și să nu mai acopere și alte subiecte, cum ar fi energia și așa mai departe, și să fie precis pentru această industrie. Acesta ar trebui să fie instrumentul pentru definitivarea proiectelor uh, care sunt acum în desfășurare în ceea ce privește finalizarea unor porțiuni de infrastructură. Acestea sunt uh, doar așa, planurile noastre de ani de zile pot deveni realitate. Domnul Ulias are cuvântul. Grazie, Presidente. Io mi complimento con il relatore. Il relator... Mulțumesc, domnule președinte și vreau să-l felicit pe domnul raportor și pe raportorii din umbră pentru munca excepțională pe care au făcut-o. O să ridic două chestiuni. Pe de o parte este vorba de finanțare, de fondul despre care se vorbește, și pe de altă parte platformele sau um, conexiunile intermodale. În ceea ce privește fondul, aș dori să-l întreb pe domnul raportor dacă nu ar putea să adauge și parametrul siguranței la parametrii săi, fiindcă acesta este unul fundamental în momentul în care se face diferența între uh, modalitățile asupra cărora, pentru care se va folosi această finanțare. În al doilea rând, avem nevoie de un criteriu de acordare a fondului care să fie subcategorizat în două etape. E vorba de prima etapă în care finanțarea se folosește pentru uh, depășirea limitărilor uh, interioare, intrinsece ale fiecărui mod, mijloc de transport. În moment, hai să, hai să vă explic, dacă acum am sporit finanțarea uh, pentru sistemele de transport uh, care sunt deja eficiente, atunci uh, am uh, mărit discriminarea între mijloacele de transport eficiente sau cele care nu sunt încă eficiente din cauza faptului că, să zicem, aparțin unor țări care tocmai a, care au aderat nu demult la Uniunea Europeană sau fiindcă fiindcă se găsesc într-o regiune izolată, ceea ce nu înseamnă că um, trebuie să fie sancționate și mai mult. Astfel încât trebuie să dăm dovadă de solidaritate la nivel intern, um, la nivel intraregional. Apoi vom avea o a doua etapă în care folosim criteriul răsplătirii acelor rețele care își ating obiectivele altfel. Dacă nu avem um, această distribuție, uh, Europa uh, se va mișca tot timpul pe două viteze, pe două niveluri și uh, discrepanța va crește. Pe scurt, domnule președinte, aș dori să vă vorbesc despre definiția platformelor, despre interconexiunile modale, despre conexiunile intermodale, îmi cer scuze. V-aș sugera să analizăm uh, un aspect foarte interesant. Este vorba despre căile de navigație interne. Ați putea introduce uh, ideea unei zone de captare, acestea ar putea să fie și rute maritime naționale. Nu vorbim aici uh, numai despre uh, transportul maritim în nordul Europei sau în zonele unde există uh, Uh, căi navigabile interne, ci și ci și zone maritime între insulele grecești, de pildă, sau sau um, între puncte pe uh, continent care leagă noduri feroviare. Mulțumesc, domnule președinte, pentru timpul acordat. În încheiere, vreau să-l rog pe domnul raportor uh, să se aplece asupra acestor aspecte și, dacă dorește, pot să aduc și o contribuție scrisă. Mulțumesc reprezentantul Comisiei, are acum cuvântul. Uh, mulțumesc uh, domnului Groș pentru acest raport, care este o temă de meditație și, de asemenea, mulțumesc și uh, raportorului din umbră. Să spun câteva cuvinte despre raport. Desigur, vom aștepta fi raportul final și înțelepciunea uh, din el uh, înglobată în acest raport. Comisia salută acest raport care susține orientările, principalele orientări de politică, în special cea președintelui Barroso în ceea ce vește decarbonizarea, prioritățile uh, comisarului uh, Calas. Comisia apreciază uh, obiectivele uh, din acest raport, realizarea unei comodalități mai efective, deschiderea uh, pieței în ceea ce privește transportul feroviar și rutier și, desigur, vom lucra împreună la crearea unui instrument unic de finanțare în domeniul transporturilor. Uh, Comisia crede că aceste obiective cuantificabile sunt până uh, în 2020 și nu până în 2010, cum a spus în concluzii. Credem că este uh, o greșeală de dactilografiere. Nu puteți să greșiți atunci când stabiliți un obiectiv voluntar pentru a reduce numărul victimelor din traficul rutier Ehm, de asemenea, considerăm că trebuie să se analizeze în continuare o serie de obiective cuantificabile și o să menționez numai reducerea cu 20% a emisiilor generate de eh, transportul rutier. Este o, o, un obiectiv eh, sectorial nu există un subsector aici și trebuie să uh, analizăm care va fi impactul asupra emisiilor uh, de dioxid de carbon. De asemenea, în ceea ce este 20% reducere uh, în consumul de electricitate, Comisia consideră că ar trebui să se analizeze în continuare pentru că acest lucru ar reduce cu mult emisiile um, din transporturi, 20% reducerea uh, poluării generate de uh, aviație este un obiectiv ambițios. Comisia trebuie să analizeze în continuare dacă există măsuri și cost eficiente, retabile legate de uh, reducerea acestor obiective. Sunt uh, niște comentarii preliminare, așteptăm uh, raportul final. În ceea ce privește strategia 20, 2020, am început să lucrăm la Cartea Albă. Uh, uh, contăm uh, pe dumneavoastră și pe munca noastră colectivă pentru, să avem, pentru ca să avem rezultate la nivelul Europei. Mulțumesc reprezentantei Comisiei. Domnule Groș, doriți să rezumați Domnule președinte, o să încerc să fiu și eu mai succint. Vreau să mulțumesc mai întâi tuturor acelora care au luat cuvântul și care au avut contribuții interesante. Mulțumesc și celor care au spus foarte clar că nu sunt de acord cu anumite uh, propuneri ale mele. Asta pentru mine e valoros pentru că știu unde mă aflu și cum pot să valorific uh, rezultatele muncii mele de până acum. Vreau să mulțumesc și comisiei pentru opinia prezentată, pentru că atât noi, în Comisia TRAN, cât și Comisia, vrem să păstrăm sectorul transporturilor uh, uh, în lista priorităților noastre și uh, nu. Uneori vorbim puțin ironic despre alte domenii, Uh, cum ar fi mediul sau altele, dar iată că uh, constatăm că transportul are legături și interconexiuni cu multe alte sectoare. Dacă nu înțelegem acest lucru și dacă nu tratăm uh, sectorul transportului cu suficientă obiectivitate, atunci nici nu putem avea succes în imaginarea unor tendințe de viitor. Din păcate nu pot să reacționez la toate luările de cuvânt, dar aș evidenția unele care au fost totuși mai clare Uh, domnul Vandal, uh, Van Dalen și doamna Forst au spus că pentru ei um, uh, problema agenției și a fondului ar fi problematice. Au mai spus-o și alții, dar sunt, sunt dispus să, să discut despre asta și în continuare. Cred și sunt convins că dacă creăm un instrument financiar, atunci acel instrumentul financiar trebuie să fie Uh, suficient de eficient și suficient de stimulativ pentru a avea priză în plan european, pentru a putea fi folosit în politicile regionale și pentru a nu veni în contradicție cu politicile regionale și locale. Sigur că uh, tot ceea ce spunem în teorie trebuie să poată fi fezabil și susținut de instrumente financiare. În ce privește agenția, eh, toate agențiile, în opinia mea, trebuie să eh, aibă eficiență, să garanteze eficiența și să aibă aplicabilitate un domeniu de, aplic- de, de competență europeană. Eu nu vreau să creez încă o agenție. Vreau doar să spun doar că dacă mâine vrem să avem un o agenție de o autoritate de reglementare europeană într-un domeniu în care constatăm că reglementarea la nivel național nu are loc sau uneori este contraproductivă sau este uh, contrară uh, tendințelor generale europene, atunci cred că printr-o astfel de agenție putem, în colaborarea cu Comisia, să oferim această reglementare europeană. În legătură cu piața internă, dacă uh, citiți propunerea mea pentru piața internă, uh, veți constata că mă află printre aceia care constată și că uh, piața internă este importantă pentru Uniunea Europeană, că este important să consolidăm și să desăvârșim piața internă, dar nu la orice cost și nu cu costul afectării negative a mediului înconjurător, de exemplu. Acest lucru este scris în textul meu. Ehm, eh, domnule coleg Kramer, ați vorbit de impactul negativ. Eh, n-am nicio problemă să accept cifrele pe care le-ați eh, numit dumneavoastră. Pe de altă parte, cred că obiectivele privind mediul înconjurător pe care ni le-am stabilit totuși sunt sugestive pentru o nouă tendință. Ehm, mă refer în special la acele procentaje pe care eu le numesc și care nu le-am uh, prins doar așa din aer, nu le-am scos din burtă, ci uh, care uh, ele sunt rezultatul muncii multor experți. Încă n-am ajuns la minus 50% în legătură cu transportul rutier, am ajuns la 50, 40%, dar vrem să reducem uh, cei 60% cu încă 40%, deci până în 2020 uh, am putea să avem o reducere de până la 80%, ceea ce ar fi un rezultat, după părerea mea, excelent. Deci haideți să vorbim despre aceste cifre. Uh, cred că cifrele au fost diferite, dar abordarea până la urmă aceeași. Doamna colegă Riș, iată, accidentul feroviar din Belgia arată încă o dată că trebuie să exercităm mai multă presiune în viitor. Și am formulat uh, obiective foarte clare în această uh, privință. Din păcate, și Comisia ar trebui să ne comunice că, pe de o parte, avem tehnologia disponibilă pentru a preîntâmpina astfel de evenimente, dar nu avem mijloacele prin care să forțăm statele membre să pună în aplicare aceste tehnologii, să le folosească. De aceea, tocmai, am arătat în acest raport că tot ceea ce este nou, ceea ce se creează nou, noile tehnologii, trebuie să fie cel puțin aduse în discuții. Da? Pentru că mi se pare, mi se pare uh, absolut uh, nejustificat că azi există posibilități tehnologice uh, care nu sunt uh, avute în vedere și, care, uh, în, uh, și în lipsa cărora, iată, se întâmplă astfel de accidente. Aceste tehnologii am putea să le folosim pentru a ameliora în anumite state membre anumite sisteme. Și asta cred că este un aspect foarte interesant. Vreau să mulțumesc și colegilor liberali care în comentariile lor au vizat problema pieței unice piața, piața internă este un element important, dar poate nu este chiar cel mai important. Am răspuns deja colegilor de, de la Verzi și în ce privește pe colegul Casian, dacă dacă n-am insistat suficient de mult asupra uh, subsectoarelor uh, de transport, uh, atunci o să mai fac uh, în viitor. Uh, Trebuie să arătăm de altfel și comisarului nostru că rolul transportului nu uh, vizează doar impactul asupra mediului, ci uh, vizează și coeziunea socială și dezvoltarea regională și, și de aceea sectorul transportului trebuie să de, uh, dețină în viitor o pondere mai mare. Din partea noastră, cu siguranță că comisarul de resort va, se va bucura de toată susținerea și tot sprijinul. În încheiere, domnule președinte, M-aș bucura dacă ați propune un termen nu prea îndelung pentru amendamente, dar după ce vom avea amendamentele, uh, ar fi bine să avem un termen ceva mai degajat pentru ca în baza propunerilor concrete ale colegilor amendamentelor depuse să avem totuși 3-4 săptămâni de dezbateri astfel încât uh, să am uh, posibilitatea schimbului de opinii nu numai cu raportori din, urmă, ci și cu alți colegi în, pentru ca, pentru ca uh, votul să nu aibă loc imediat după depunerea amendamentelor, ci poate uh, la sesiunea următoare. Deci uh, eu prevăd că un termen de, de până la șase săptămâni ar fi uh, garantul succesului pentru această dezbatere. Deci, un vot în această comisie ar putea să avea, aibă loc în april, aprilie sau în mai, evident înainte de vacanța de vară, pentru ca documentul să poată fi adoptat în timp util. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Groș. Înțeleg că doriți să amânăm termenul de depunere a amendamentului care a fost stabilit inițial la 1 martie. N-am nicio problemă cu asta, dar atunci vor urma și alte amânări în consecință Deci înțeleg că de fapt sau înțeleg că de fapt după 1 martie doriți să aveți o prelungire a termenului, nu? Sincer, propun să ne oferim cel puțin 3, dacă nu 4 săptămâni pentru elaborarea uh, propunerilor și depunerea lor. Atunci pot să sugerez data de 15 martie, credeți că va fi suficientă pentru, uh, pentru depunerea amendamentului? Pentru, dacă, pentru că dacă nu, intrăm în perioada cu Paștele și atunci uh, iar se amână lucrurile. Bun. Atunci așa facem. Inet. Quiere decir que votaremos en mayo. Așadar, vom vota uh, în comisie în mai sau uh, în plenară pentru ca acest uh, document să ajungă la Consiliul din iunie? Sigur, o să încercăm să votăm în aprilie-mai. Dacă luăm o decizie să schimbăm data amendamentelor, trebuie să vedem cum se potrivește asta cu întâlnirile comisiei. Da, înțeleg ce vreți să spuneți. Sugestia este pentru 15 martie. E bine? Ok. 15 martie până la prânz. Mulțumesc pentru asta. Mulțumesc, Mathieu. Uh, suntem oarecum uh, uh, în criză de timp. Următorul punct pe ordinea de zi sunt taxele în ceea ce privește securitatea în aviație. Înțeleg că sunt 18 amendamente. Domnule Lacfri, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să recuperez puțin din întârzierea pe care o avem deja și să fiu cât se poate de succint. Pot să vă spun în uh, rezumat că există un consens uh, destul de mare între raportori și raportorii din umbră în ce privește acest raport. Vă dau dreptate, domnule președinte, că sunt multe amendamente care practic spun același lucru sau vor să exprime același lucru în moduri diferite. Iată că industria a făcut un lobby excelent, <laughs> însă cu toate acestea nu cred că va fi prea dificil să integrăm aceste amendamente astfel încât votul să tot, fie totuși unul de armonie. se pune întrebarea unor rețele de aeroporturi. Cred că în amendamente um, se consideră că eu am, n-aș fi ținut cont de această chestiune în mod suficient. Deci, uh, cred că Eh, trebuie să vedem cum structurăm eh, dezbaterea, dacă, dacă acceptăm mai multe amendamente sau dacă încercăm să răspundem la aceste amendamente într-o manieră concertată. Se mai pune întrebare cum, pot, eh, cum urmează să fie informați pasagerii în legătură cu cuantumul taxelor privind securitatea pasagerilor Până acum, ideea a fost uh, ca uh, reprezentanții pasagerilor să fie, parti- să fie incluși în uh, negocieri. Însă, unii colegi au observat pe bună dreptate că că acest lucru nu este corect pentru că multe aspecte ce vizează informații strict legate de serviciile de securitate aeroportoare ar putea să fie uh, astfel transmise acestor organizații și de aceea am încercat să găsesc un compromis care uh, ține cont de ambele puncte de vedere. Există două amendamente din partea verzilor pentru care sunt foarte recunoscători Amendamente nu foarte tehnice, dar extrem de politice. Consider însă că sunt foarte importante și de aceea uh, le și susțin. De fapt, divergențele care există în uh, sânul comisiei noastre privesc aproape exclusiv dimensiunile uh, orașelor aeroportuare. Există trei abordări. Uh, Unu, să spunem, toate aeroporturile comerciale, asta este abordarea pe care o reprezint și eu, apoi a doua abordare ar fi să uh, încercăm să, uh, să propunem doar aeroporturi comerciale cu un volum de pasageri de peste un milion de uh, pasageri și al treilea, a treia abordare vizează un prag de 5 milioane de călători. Eu cred că are sens să facem o diferențiere în ce privește anumite uh, taxe și clasificări uh, ale aeroporturilor comerciale, dar nu putem face o distinție în ce privește uh, calitatea serviciilor de securitate aeroportuară. Sigur, există posibilitatea să apară uh, întârzieri în ce privește punerea în aplicare a unor uh, noi taxe aeroportoare, în special dacă acest lucru va fi combinat cu propunerea acceptată unanim de toate grupurile parlamentare privind uh, taxele de securitate care eh, cad sub eh, incidențele eh, regulamentelor europene uzuale, asta însemnând că acele more stringent measures, măsuri mai stringente să, fie, să cadă în sarcina operatorilor din, și a statelor membre. Nu cred că merită însă să schimbăm uh, temeiul juridic uh, în mod semnificativ acum. În principiu, toate lucrurile sunt destul de clare, în afară de uh, amendamentul 67 al grupului liberal. Din păcate, n-am înțeles amendamentul nici în limba engleză, nici în limba germană și sper că vom putea să lămurim această Eh, chestiune cu colegii și colegele din eh, grupul liberal. Vă mulțumesc deocamdată atât. Mulțumesc, domnule doamna Lasade, pentru PPE. Domnul Lasade. Pentru a începe, o să mulțumesc eh, raportorului pentru această treabă minunată și pentru faptul că a fost întotdeauna dispus să se întâlnească cu noi și să colaboreze. Suntem uh, bucuroși că s-a ajuns la compromis în multe uh, puncte de vedere. Totuși, următoarele zile cred că ne ne vor permite să rezolvăm problema transparenței. Cât despre costurile impuse pasagerilor, cred că nu este nevoie ca pasagerii să fie incluși în toată această procedură legată de securitate. Este nevoie ca pasagerii să fie informați în legătură cu costurile pe care trebuie să le facă și costurile aferente securității. Sper că în următoarele zile vom putea să ajungem la un compromis și vă mulțumesc um, doamna Salis Plașar. Și problema amendamentului 60 și ceva, sau cât era. O să fiu foarte succintă, pentru că, de fapt, trebuie să merg și la altă comisie. Mulțumesc raportorului. În ceea ce privește comentariul făcut de raport, sector cu privire la rețelele de uh, aeroporturi. Putem să vedem uh, care sunt disparitățile și aici uh, problema centrală uh, este tratamentul discriminatoriu. Ați vorbit despre amendamentul grupului verzilor liberalii pot să susțină aceste amendamente. În legătură cu amendamentul meu, numărul 67, Amendamentul 67. Uh, justificarea este în olandeză. În esență, spun că uh, Uh, pasagerii trebuie să primească mai multe informații în legătură cu costurile aeroportoare și acest lucru trebuie să se facă în consultare cu principiile ICAO. Uh, trebuie să plec acum, însă puteți să votați pentru amendamentul 67. Mulțumesc, doamna Henis Plașart. Cred că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Uh, doamna Lichtenberger pentru verzi. Ja, uh, Frau Kollegin, ich kann... Stimată colegă, și eu uh, consider că mulți liberali sunt simpatici, dar uh, nu cred că pot să susțin abordarea noastră care promovează un dumping social. Deci, chiar atât de departe nu merge nici simpatia mea în ce privește temele importante din acest dosar. Suntem în favoarea transparenței, pe care o considerăm că este importantă, în special uh, în sectorul transportului aviatic, uh, unde există foarte multe subvenții mascate. Deci, cu atât mai urgentă este și stringentă este uh, această uh, propunere care vine să creeze mai multă transparență. Consider că este chiar indispensabil să, eh, să facem acest lucru pentru că de, multe ori de prea multe ori s-a închis ochii în această privință. Deci, tocmai în sectorul securității aeroaviatice este nevoie să găsim reglementări foarte clare, foarte stricte. De ce? Pentru că avem experiența că tocmai acest domeniu a fost o fel de ușă din dos pentru oferirea unor subvenții în uh, ultimii ani. Eu cred că în ultimii ani s-a lucrat cu un maxim de intransparență, de lipsă de transparență, s-au mutat costuri dintr-o parte în alta și așa mai departe și cred că uh, dezbaterea privind transparența este importantă. Dar dacă vorbim deja de această temă, nu înțeleg de ce am deveni captivii unei, unei politici uh, doar pentru că doar pentru că uh, uh, din punct de vedere politic, uh, trebuie, sunt obligați să iau anumite măsuri uh, pentru combaterea terorismului, de exemplu. Dar, pe de altă parte, uh, nu se poate ca statele să fie să fie solicitate să facă cheltuieli suplimentare fără, ca o, fără să existe un impact bugetar asumat. Mă, mă refer aici la scanerele corporale dacă este vorba de de vânzarea uh, acestor echipamente mari, uh, uh, profesioniștii din domeniul securității și siguranței uh, sunt cei mai buni uh, profesioniști care ne pot, uh, că ne, ne, ne pot explica cel mai bine cât de mult ne protejează și ne salvează aceste aparate. Eu, eu cred că uh, în aeroportul cel puțin aceste scanere pot avea o valoare adăugată. Uh, și de aceea sunt în favoarea unei unei uh, împărtășiri a costurilor, dar sunt împotriva a uh, măsurilor luate de anumite state membre sau propuse de anumite state membre de a oferi aceste servicii uh, ca o iluzie a uh, unei securități sporite pentru pasageri. Deci trebuie să distingem foarte clar între cerințe generale de securitate a pasagerilor și jocul făcut de anumite state membre în baza unui lobby al industriei. Deci întotdeauna mă voi exprima în favoarea celor mai bune garanții pentru siguranță și de aceea uh, invit uh, colegii să voteze amendamentele. Uh, în rest, îi mulțumesc colegului Leichtfried pentru pentru, pentru această încercare de a ajunge la un compromis pe un teren altfel minat. Mulțumesc. Doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succintă și la obiect. Vreau să-i mulțumesc domnului Lightfield pentru că am avut discuții fructoase cu el și cred că are dreptate atunci când spune că important este să mergem în aceeași direcție. Însă există trei sau patru domenii în care am avut accente diferite în punctele noastre de vedere. Cred că primul aspect pe care vreau să îl punctez este cel legat de măsurile suplimentare de securitate. Știu că Consiliului nu i-a plăcut, statele membre uh, nu sunt mulțumite, însă uh, cred că statele membre trebuie să plătească pentru măsurile suplimentare de securitate pe care uh, le-au uh, impus uh, asupra sectorului de profil asupra industriei aviatice după 11 septembrie. Acum avem problema scanerelor fizice care, cu care nu sunt de acord și va trebui să plătim și pentru acestea. E de necrezut în ce direcție ne îndreptăm. Așa cum a spus domnul Leifrid, s-au spus niște idei în legătură cu domeniul de aplicare și eu aș vrea să ne menținem uh, la directiva privind taxele și plafonul de 5 milioane. Cred că am probleme cu asta, pentru că sunt ultima care aș vrea să impun prea multă birocrație și prea multe poveri asupra uh, aviației. Însă, venim și cu aspectul transparenței și spunem că noi aeroporturi uh, trebuie să existe transparențe uh, transparență în ceea ce privește taxele, transparență în relația cu uh, pasagerii, dar trebuie să respectăm și plafonul de 5 milioane. Nu are importanță care este numărul pasagerilor pe an, iar uh, în raport cu argumentul prezentat, sigur că este greu, însă sistemul trebuie să fie uh, conceput în aeroporturi astfel încât să nu fie greu, să nu fie uh, birocratic puteți să vă întâlniți cu utilizatorii de câte ori vreți pe an, dar asigurați-vă că acest sistemul este acest sistem este uh, grup, este flexibil și uh, suplu. Uh, sigur, uh, trebuie să dăm socoteală uh, pasagerilor, să avem uh, discuții cu grupurile de pasageri utilizatorii trebuie să participe la aceste uh, discuții atunci când vorbim de uh, securitate, uh, dar sigur trebuie să ne asigurăm că aceștia sunt îndreptățiți să participe la astfel de întâlniri. Deci nu susțin asta. Și acum mă întorc la transparență. Ca pasager nu mă interesează uh, cât uh, reprezintă taxele de securitate, care este ponderea în costul biletului. Uh, mă interesează ca numele meu să fie folosit numai pentru bilet și nu pentru alte taxe de securitate. Cred că în ansamblu vom ajunge la concluzii spune și cu domnul Lightfried uh, o să avem în continuare o serie de puncte de vedere divergente, dar o să vedem ce se va întâmpla la Consiliu când uh, se va uh, vota. Doamna Rivera, mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu raportorul, mai ales în ceea ce este propunele privind finanțarea securității aeriene. De mulți ani, comisia noastră se bate pentru ca principiul să fie acceptat, principiul potrivit căruia măsurile suplimentare de securitate trebuie să fie uh, pe cheltuiala statelor membre și suntem de acord cu raportorul. Siguranța nu se referă numai la uh, pasageri, ci la toți uh, cetățenii și am văzut în septembrie Uh, ce s-a întâmplat. Responsabilitatea este a statelor de a lua măsuri pentru a combate terorismul. Cu atât mai mult că în celelalte moduri de uh, transport, fie feroviar sau maritim, statul suportă aceste măsuri de securitate, total sau parțial trebuie să apărăm până la capăt uh, amendamentul numărul 29, domnului Lightfried vă spun, dacă progresele făcute în uh, ceea ce vește transparența și discriminarea sunt importante. Nu cred că trebuie însă să instituim un sistem european uh, identic. Trebuie să permitem statelor membre să își păstreze sistemul uh, actual în ceea ce uh, privește impunerea acestor taxe. În Spania și Italia aceste taxe sunt uh, votate de Parlament. Deci există și această posibilitate. Acesta este obiectivul amendamentului 79 pe care l-am depus și îl susțin în continuare. Domnul Riche. Vreau să felicit pe raportor pentru că a reușit să aducă la oaltă un subiect foarte dificil. Uh, cele două amendamente ale verzilor mi-au stârnit curiozitatea. Înțeleg foarte bine amendamentul 37 e bine să nu se penalizeze modurile de transport mai ecologice prin măsuri de securitate, dar uh, chiar dacă nu acesta este scopul amendamentului, oare el nu va lăsa să se înțeleagă că putem slăbi măsurile de siguranță la anumite mijloace de transport? Căci dacă scădem sanc sancțiunile, s-ar putea să se interpreteze acest lucru ca o slăbire a securității, mai ales um, că există probleme de securitate pe căile ferate, mai ales în ceea ce privește atacurile teroriste. Am văzut ce s-a întâmplat în Spania. Nu există nicio măsură de securitate pe căile ferate și um, e greu să punem în lumina rampei căile ferate în momentul în care vorbim despre uh, uh, slăbirea um, măsurilor de securitate în acest sistem de, în sistemul feroviar, că acestea nici nu prea există, ar putea să se creeze confuzii, uh, mai ales în cazul uh, unui mijloc de transport care ar trebui să, care ar trebui să se sporească siguranța, mai ales în cazul atacurilor teroriste. Pentru amendamentul 38 nu am avut textul disponibil în limba germană, dar uh, se vorbește despre sporirea investițiilor și așa mai departe. Acestea nu ar trebui să aibă ca, e, ca efect realizarea de economii. Nu ar trebui să ducă la realizarea de economii. Eu, eu cred că acesta ar trebui să fie obiectivul, nu efectul. Fiindcă nu trebuie să stigmatizăm uh, realizarea de economii. În acest amendament uh, se vrea uh, se dorește să nu se facă investiții cu scopul um, scăde, cu, cu, care se ducă la scăderea la economii în materie de personal și scăderea standardelor sănătate și așa mai departe, dar uh, cred că uh, formularea aceasta este inacceptabilă. Ar trebui să, să avem mai degrabă cuvântul scop și nu efect. Nu cred că acesta este coincide, acest cuvânt coincide cu spiritul amendamentului. Mulțumesc, domnul Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, ca să lămurim lucrurile, dacă vorbim despre taxe de securitate, eh, trebuie să ne gândim, de fapt, la, la ordinea de mărime a acestor sume. Cât eh, înseamnă asta pentru un pasager? Eh, putem dezamorsa puțin dezbaterea dacă, dacă tot timpul se vorbește despre achiziția de body scanere și se spune că da, sigur, dacă aceste body scanere sunt uh, practic vândute pasagerilor și trebuie cumpărate de pasageri, uh, mi se pare că nu cred că, mi se pare că nu e foarte rezonabil avem nevoie din partea Comisiei uh, de niște date foarte clare. Cât costă, de fapt, aceste echipamente? Uh, dacă datele dacă datele din aeroporturile comerciale germane sunt uh, corecte, atunci uh, taxele de securitate sunt undeva între 70 de cenți și 1,20 euro și încă poate 30 de cenți pe bilet de avion dacă se includ aceste body scanere sigur că uh, trebuie să vedem care, cine are suveranitatea în a stabili uh, prețurile, uh, de a stabili ce anume din aceste costuri se realizează prin externalizarea unor servicii către firme terțe. Atunci situația ar fi mult mai dezamorsată și și nu pot să spun, domnule Lightfield, decât că ați făcut treabă foarte bună și, și cred, că, cred că ați stabilit premisele unui compromis care poate să fie susținut de toată lumea. Mulțumesc foarte mult, domnule Kuhn. Înainte de a da cuvântul reprezentantului Comisiei, aș dori să vă spun și eu câteva cuvinte. Eu sprijin amendamentul 29. Mi se pare uluitor că statele membre consideră că pasagerii ar trebui să plătească pentru securitate în momentul în care teroriștii nu atacă companiile aeriene, ci atacă anumite țări prin intermediul uh, companiilor aeriene, ci deci ei uh, atacă în funcție de țara marcată pe plăcuța de înregistrare, de înmatriculare a aeronavei. Deci atacul uh, este asupra statului membru și statul membru ar trebui să fie cel care să ia măsurile necesare pentru uh, ocrotirea călătorilor. Există o anumită anomalie în domeniul securității. Pentru uh, alte, în alte domenii uh, plătește statul, dar în domeniul aviației călătorii sunt cei care plătesc. Este inacceptabil, pentru care sprijin amendamentul 29. Așa cum s-a mai spus în discuție, bineînțeles, Consiliul va lupta din răsputeri și noi va trebui probabil să luăm o hotărâre prin care să respingem întreaga propunere până la urmă, dat fiind că este un subiect atât de important. Sper că bunul simț va avea câștig de cauză și la Consiliu, dar uh, vreau să vă semnalez acest lucru, dragi colegi. Asta trebuie să faceți dacă sunteți, hot, sunteți hotărâți Uh, dacă sprijiniți cu vehemență uh, dacă sprijiniți cu vehemență pe raportor, trebuie până la urmă să respingeți întreaga propunere dacă uh, eșuează în conciliere. În ceea ce privește domeniul de aplicare, nu prea înțeleg cum un aeroport care deservește uh, 5 uh, milioane și un pasager poate să fie mai sigur decât unul care um, are un număr de pasageri de 4 milioane 999 de pasageri. Nu înțeleg. Aici este vorba de securitate, nu, de, nu sunt chestiuni economice, nu avem uh, avem costuri pentru instalarea aparatelor, dar până la urmă nu putem spune că pe de o parte chestiunea importantă este securitatea și pasagerii sunt cei care trebuie, să plătească și pe de altă parte să spunem da, dar trebuie să existe un prag la aeroporturi, fiindcă unii nu își pot permite și vor uh, avea greutăți. Aceste lucruri merg mână în mână. Dacă statele membre plătesc, nu ai nevoie de prag, fiindcă statele membre sunt cele care scot banii din buzunar. Și eu sprijin uh, Eh, ceea ce a spus eh, raportorul, toate aeroporturile comerciale trebuie să fie incluse, fiindcă altfel avem o verigă slabă în acest lanț al securității, astfel încât toate activitățile comerciale trebuie să fie incluse. Dar, bineînțeles, nu știu ce se întâmple în, eh, în momentul în care vom ajunge la negocieri, dar acest prag de 5 milioane este mult prea ridicat, după părerea mea, în momentul în care vorbim despre securitate și este o încercare mascată de a scuti unele aeroporturi de plată fiindcă statele membre nu vor plăti. Dar haideți să ne întoarcem la chestiunea fundamentală. Cine plătește? Fiindcă dacă rezolvăm această problemă, nu mai uh, contează care este pragul, fiindcă statele membre sunt cele care plătesc, astfel încât toate aeroporturile vor fi incluse, vor fi acoperite. Trebuie să lămurim acest lucru. Raportorul uh, s-a ocupat foarte bine de un subiect uh, delicat uh, și foarte dificil, dar vă spun încă o dată, am, eu și doamna Foster am mai trecut prin acest lucru în momentul în care Parlamentul a cedat în procedura de conciliere mm, ultima dată și vă spun, haideți să nu cedăm și de data aceasta și să, să mergeți până la capăt, până în pânzele albe, ca să vă asigurați că până la urmă, uh, dacă Consiliul nu va fi de acord, nu va uh, fi de acord cu varianta noastră în ceea ce privește uh, plătitorul, atunci renunțăm la tot. Domnul Seaburn, mulțumesc foarte mult reprezentantul Comisiei Cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult Uh, raportorul este austriac, astfel încât uh, pot să-mi folosesc limba maternă germană. Domnule președinte, domnule Leichfried, am dezbătat deja de două ori această propunere în această comisie și constatăm că obiectivele care sunt urmărite de comisie sunt împărtășite și de comisia dumneavoastră. Și anume, ca printr-o directivă uh, foarte clară să creăm mai multă transparență, să abolim discriminarea în anumite practici și să ne asigurăm că toate taxele care sunt percepute uh, sunt uh, parte a unui sistem de eficientizare a securității și a costurilor și nu este vorba de niște subvenții voalate. Permiteți-mi să reacționez acum asupra unor puncte uh, aduse în discuție. Odată, în legătură cu domeniul de aplicare, și dumneavoastră ați avut o poziție foarte uh, clară. Uh, acest punct a fost un punct de mare controversă și la nivel Consiliului. Majoritatea statelor membre și-ar dori ca abordarea sau pragul, cum vreți dumneavoastră, eh, să fie la, stabilit la 5 milioane de eh, călători, dar minim un aeroport în fiecare stat membru. Acum a apărut o complicație, eh, independent de faptul că și pentru Comisia acest prag de 5 milioane este mult prea mare, există și o altă complicație. Textul din directiva privind taxele de aeroport face obiectul unei uh, acțiuni în instanță la Curtea Europeană de Justiție, în special uh, în ce privește acea clauză de a include cel puțin un, stat, un aeroport din fiecare stat membru în acest sistem. Sigur, trebuie să uh, așteptăm care va fi hotărârea pe care Curtea Europeană de Justiție o va lua. Însă, experții spun că nu este exclus să uh, constate că se face într-adevăr o discriminare. Acest element ar urma atunci să fie demontat practic și um, uh, noi am uh, putea demonta și acest, um, acest prag de 5 milioane de călători pentru că am putea să demonstrăm în baza statisticilor că cel puțin în șapte state membre acest prag nu poate fi aplicat. De aceea am avea o altă uh, uh, discriminare și am putea să spunem că aceea care um, de aceea noi am putea să propunem toate, includerea tuturor aeroporturilor comerciale în domeniul de aplicare. Dacă ar urma să se uh, propună vreun prag, un milion sau alte praguri, putem vorbi despre asta, nicio problemă. Dar 5 milioane, oricum, este un prag mult prea mare și pentru Comisie. Un al doilea punct pe care vreau să-l aduc în dezbatere Este vorba de diferitele sisteme care există în statele membre. Într-o serie de state membre avem proceduri aeroportoare stabilite de aeroporturi, unde aeroporturile sunt cele care stabilesc uh, taxele. Avem și proceduri Uh, în, care, în cadrul cărora uh, Parlamentul este cel care stabilește aceste taxe și una din colegele uh, deputate a arătat că în Franța și în Spania așa este cazul. Dar și în Germania există un sistem asemănător, chiar dacă nu identic cu cel menționat în Franța și Spania. Este dificil să ținem cont de toate aceste sisteme și diferențele dintre ele în propunerea noastră, dar este important ca uh, uh, aceste dispoziții naționale să nu distorsioneze uh, competiția și să, este important să putem găsi o soluție care să mm, reprezinte un fel de numitor comun. Ultima mea observație, domnule președinte. Parlamentul European, Comisia de Transporturi, în calitate de comisie de competentă, dorește să includă o obligație prin care statele membre atunci când uh, trec de măsurile generale de securitate să financeze orice măsuri mai stringente. Acest lucru a fost, uh, acest punct de vedere a fost deja prezentat uh, dar, domnule președinte, dumneavoastră știți cel mai bine că dezbaterea cu Consiliul este foarte dificilă pe această temă. În același timp, nu cred că trebuie să, să amenințăm cu o posibilă neadoptare a, a, a textului. Deci avem nevoie de mai multă transparență și nu cred că ar trebui ca această amenințare să fie să fie făcută pentru situația în care Consiliul n-ar fi de acord. În rest, domnule președinte, cred că textul nostru pe, pe care îl avem în față este unul excelent și Comisia este foarte mulțumită de dezbaterea care a avut loc aici până acum. Mulțumesc! Sigur că mă așteptam ca Comisia să spună asta, nu așa? Și pentru noi, eurodeputați, aveți în față un exemplu clasic în legătură cu ceea ce se va întâmpla când ajungem la concilieri. Fiecare o să spună, da, vă putem da asta, sunteți uh, dispuși ă, să uh, faceți asta, așa s-a întâmplat uh, rândul trecut, uh, am fost înșelați, am căzut în această capcană și vă sugerez să nu o facem și de data asta. Domnule Lightfried. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc mai și colegilor și colegilor care au avut niște contribuții extrem de constructive. Domnule reprezentant al Comisiei, cu siguranță că vom ajunge la un compromis în ce privește pasagerii și informațiile oferite pasagerilor. Mi-a plăcut foarte mult contribuția domnului Kuhn, pentru că și împreună am, am reușit să identificăm cuantumurile acestor, uh, acestor uh, taxe de la 30 la 120 de cenți, dar și, și sume de peste 30 de euro. Deci, uh, iată că aceste discrepanțe ar putea fi modificate prin directiva pe care o propunem. Da, într-adevăr, sunt diferențe mari. M-a bucurat și poziția Comisiei în legătură cu domeniul de aplicare. Cred că este o atitudine foarte rațională. Deci, uh, într-adevăr, dacă uh, pentru șapte state membre nici nu ar fi aplicabilă directiva, atunci trebuie să spunem că uh, propunerea așa nu stă în picioare. Cred că fiecare sistem național, oricât de diferit ar fi de alte sisteme naționale, își are justificarea sa și trebuie să poată să rămână în picioare dacă oferă transparență. Asta este obiectivul nostru. Și cred că putem să-l atingem. În legătură cu amendamentul 29, susțin cele spuse în sală și în special de domnul președinte, dar aș vrea să mai fac și o completare. Ne aflăm în situația în care discutăm uh, pe marginea unei directive care stabilește uh, uh, nivelul unor taxe de securitate aeroportoară. Pe de altă parte, Trebuie să ne așteptăm la niște propuneri în viitorul apropiat din partea Comisiei, care vor viza uh, cu siguranță uh, domeniul de aplicare al directivei. Uh, se va vorbi despre scanere corporale, despre scanere pentru lichide și așa mai departe. Vă spun foarte sincer, nu văd de ce, pe de o parte, să prezentăm uh, Uh, lucrurile foarte uh, uh, simplist și să și să constatăm că, pe de o parte, Consiliul este pe de, foarte um, cooperant, pe de altă parte, să oferim Consiliului uh, posibilitatea de a bloca finanțarea tuturor acestor măsuri atunci când vine vorba de punerea în aplicare. De aceea, vă propun ca această comisie să dezbată și varianta în care comis, Consiliul nu s-a arătat deloc spus să discute despre finanțare. Trebuie să vorbim despre acest lucru, aceste lucruri și trebuie să vorbim uh, și despre posibilitatea combinării acestei directive cu celelalte uh, directive. Pentru că nu vrem ca lucrurile într-un uh, sector să funcționeze și să fie blocate apoi prin alte directive. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Leichtrid, foarte diplomat ați fost. Votul Uh, în comisie va fi în martie și în plenară în aprilie. Acum urmează implementarea primului pachet feroviar. Vă veți aminti de faptul că uh, această dezbatere uh, urmează unei invitații făcute de coordonatori reprezentanților comisiei pentru a dezbate în comun cu noi pachetul feroviar. Um, Uh, în decembrie, Comisia și-a uh, depus cel al doilea raport privind uh, evoluția pe piața transportului feroviar. Înainte de a da cuvântul Comisiei, vreau să spun și cred că este corect să spunem că acest, această comisie parlamentară este extrem de nefericită în legătură cu nivelul de punere în aplicare a acestei, uh, acestui pachet feroviar în prezent. Tocmai de aceea uh, a convocat, Comisia a convocat această dezbatere uh, comună cu Comisia pentru a auzi din partea Comisiei că și ea consideră că toate statele membre cad sub incidența acestor proceduri și trebuie să urmeze implementarea Uh, domnule Pasquarelli, uh, înțeleg că nu vă este ușor să ne răspundeți acum, dar totuși trebuie să vă întrebăm ce veți face cu acele țări care nu pun în aplicare pachetul feroviar. Mulțumesc. Un răspuns foarte scurt. Am uh, deschis, am inițiat o serie de proceduri de încălcare împotriva acestor state. Dar înainte de a începe, cred că chiar dacă acest lucru nu este direct legat de subiectul pe care îl discutăm, Comisia dorește să-și exprime tristețea pentru uh, accidentul feroviar care a avut uh, loc uh, săptămâna trecută și care a făcut 18 victime. A avut loc în Belgia. În ceea ce privește implementarea primului uh, pachet feroviar. Știți, uh, Comisia urmărește cu atenție evoluțiile printr-un mecanism numit uh, programul de monitorizare uh, al uh, sistemului transportului feroviar și se publică rapoarte periodice. Ultimul a fost făcut public la sfârșitul lui 2009. Din acel raport se constată că au asistat la o evoluție uh, pozitivă în perioada 2000-2009 în sistemul feroviar recuperându-se cel puțin o mare parte uh, din cota de uh, piață în toate sectoarele marfă, pasageri și servicii călători, uh, cu respectarea uh, obligațiilor de serviciu public. Însă au existat niște variații la nivel regional. Acestea uh, sunt uh, foarte evidente uh, în, în cazul statelor care au aderat după 2004. Perspectivele sunt pozitive, studiile arată uh, la un rol crescând uh, al sectorului feroviar, o mai bună integrare a sectorului feroviar în alte moduri de transport, dar desigur avem criza economică care a afectat uh, economia globală de la începutul anului 2008. Criza a avut uh, un impact extrem de sever asupra tuturor modurilor de transport și în mod deosebit asupra transportului feroviar a exacerbat uh, problemele care există în acest sector. Care sunt punctele slabe ale acestui sector în sistemul feroviar în Europa? În primul rând, uh, aș spune uh, că e vorba de ceea ce numim noi arhitectura financiară. Potrivit directivelor noastre, statele membre au obligația de a echilibra bugetul uh, administratorilor de infrastructură. Statele membre au obligația de a echilibra conturile gestionarilor de infrastructură. Ceea ce nu se obține prin taxele de infrastructură trebuie acoperit de state, astfel încât serviciile, serviciile oferite prin infrastructurile care sunt menținute în bună ordine, care uh, sunt dezvoltate și oferă astfel servicii uh, tuturor celor care utilizează aceste infrastructuri. Însă acest lucru nu se întâmplă peste tot în Uniunea Europeană și aceasta constituie o problemă serioasă pentru serviciile care pot fi furnizate pe calea ferată. Deci e vorba de investiții în infrastructură. Mai multe state membre nu au fost în măsură să uh, își dezvolte planuri de viitor uh, pentru dezvoltarea sectorului feroviar sau să răspundă, să vină în întâmpinarea necesității de a restructura atât administrarea infrastructurilor cât și operațiunile feroviare. Regulile în ceea ce privește impunerea taxei feroviare uh, utilizarea căii ferate uh, sunt uh, diferite și debalansate între uh, statele membre și există foarte multă latitudine la nivelul statelor membre și, în un ultimul rând, un caz frecvent, serviciile, obligațiile de serviciu public, în special pentru uh, sistemul regional de transport nu sunt onorate uh, uh, la timp de autoritățile de profil din regiuni sau din statele membre. Atât în ceea ce privește arhitectura financiară, însă există și alte slăbiciuni sau lucruri obiective legate de sistemul feroviar. Și unul dintre aceste elemente îl constituie obstacolele barierele economice și tehnice care există în calea intrării pe piață. Uh, uh, sistemul feroviar este uh, folosește foarte mult capital, mare consumator de capital, asta este situația. Concurența pe piețele feroviare este sub nivelul așteptărilor și asta și datorită uh, supravegherii uh, de uh, reglementare. Uniunea stabilește reguli clare, dar punerea în aplicare uh, de către statele membre uh, nu este aceeași peste tot și ba chiar organismele de uh, reglementare care au fost instituite în conformitate cu legislația comunitară nu au uh, competențe suficiente și nu au independență suficientă pentru a-și putea desfășura activitatea pentru a asigura uh, condiții egale peste tot pe piață, cel puțin pentru marfă și pentru serviciile de călători în anul 2006, Comisia a publicat un raport general privind uh, implementarea primului pachet feroviar uh, care descria amplu situația. Am considerat că nu este suficient să avem un astfel de raport general cu privire la cele 25 de state membre atunci ale Uniunii. Am considerat că este necesar să facem mai mult și am început să facem o analiză în detaliu uh, a situației în statele membre prin uh, chestionare. Am stabilit relații bune de colaborare cu toate statele membre și după aceea am hotărât că uh, trebuie să abordăm slăbiciunile persistente pe piața feroviară a trebuit să inițiem aceste proceduri de infringement, de încălcare. Comisia, în calitate de gardian al uh, tratatelor, trebuie să vegheze ca aceste obligații să fie respectate și uh, puse în aplicare. Deci am văzut ce era rău în sistem, apoi am hotărât că trebuie să vedem uh, și uh, care este stadiul în care se află legislația și să facem niște îmbunătățiri. Deci, proceduri de încălcare pentru uh, a aborda ceea ce era rău, deci o reformare a primului pachet feroviar, după care am văzut uh, care sunt îmbunătățirile de care are nevoie legislația feroviară. În ceea ce privește uh, partea de infringement, de încălcare, am inițiat Uh, astfel de proceduri în iunie 2008 împotriva a 24 din cele 25 de state membre care au uh, căi ferate în Uniunea Europeană. Acesta nu uh, indică faptul că legislația noastră nu este bună, pentru că nimeni nu o respectă. Legislația a fost aprobată de Consiliu și de Parlament, ea există, trebuie respectată, iar uh, încălcările care uh, au fost uh, observate în cazul statelor membre diferă uh, de la un stat la altul. Situația nu este toată numai în negru, sigur, diferă de la un stat membru la altul. Am uh, Uh, transmis uh, avize motivate în octombrie 2009 la 21 din cele 24 de state membre. Ce înseamnă asta? Într-o perioadă de peste un an, cu puțin peste un an, am purtat un dialog intens cu toate statele membre. Scopul nostru, când am inițiat aceste proceduri de încălcare, nu era să-i aducem în instanță să ducem statele membre în instanță, ci să ne asigurăm că statele membre aplică legislația comunitară în mod corect. Deci voiam să ajutăm statele membre. Deci am uh, avut aceste întâlniri în care am discutat îmbunătățiri, amendamente ale legislației. Și rezultatul a fost că nu numai că trei state membre uh, au scăpat în această două etapă, a doua etapă a uh, avizelor Uh, motivate, dar uh, au adoptat uh, o legislație mult mai restrictivă față de cea din scrisorile de procedură de încălcare, pentru că între timp și-au făcut ordine în gospodărie. Acestea au fost chestiunile pe care le-am vizat cu procedura de infringement. În primul rând, uh, nivelul și uh, uh, structura taxelor de utilizare a infrastructurii. Sigur, acestea nu sunt perfecte. Autoritățile trebuie să stabilească reguli, să calculeze aceste taxe, să le perceapă și aceasta este o zonă unde asistăm la o mare variație între statele membre. Regula de bază este că taxa de bază uh, de utilizare a infrastructurii trebuie să o reprezintă costul marginal pe care orice tren suplimentar uh, îl aduce. Trebuie să găsim însă un criteriu de calculare a acestei uh, taxe. Sunt permise adaosuri comerciale atâta vreme cât piața permite acest lucru. Niciun sector feroviar nu este exclus uh, din plata uh, taxei de utilizare a infrastructurii. Dar administratorii care aplică uh, aceste adaosuri uh, comerciale Uh, nu se gândesc întotdeauna și la aceste dispoziții. De aceea uh, trebuie să se discute acest lucru. Există reguli speciale, uh, stimulente, programe, proiecte prin care administratorii și căile ferate Uh, împart responsabilitatea uh, atunci când e vorba de întârziere pe calea ferată și uh, plătesc compensații părții care nu are nicio vină pentru aceste întârzieri. Apoi, a doua problemă. Independența administratorilor de infrastructură independența autorității uh, responsabile cu uh, funcționarea esențială. E vorba de alocarea um, căii uh, trenurilor o piață care este deschisă competiției, în o astfel de piață, această funcție esențială nu poate fi exercitată de o entitate care are vreo legătură cât de mică cu o întreprindere feroviară, pentru că atunci am avea Uh, uh, o persoană care să fie și arbitru și jucător în același timp și acest lucru nu poate fi acceptat. De aceea regulile sunt uh, foarte precise, dar din păcate nu sunt respectate întru totul de statele membre. Nu e vorba de o dezbatere în ceea ce vește separarea uh, verticală sau integrarea într-un holding uh, a administratorilor uh, de infrastructură și întreprinderile feroviară. Pentru că chiar și în cazurile unei separări totale am avut uh, probleme uh, uh pentru că nu a existat uh, o independență în atribuirea funcției esențiale. Dar aceasta este o componentă vitală pentru funcționarea adecvată uh, a unei piețe competitive și deschise. Apoi, al treilea domeniu care uh, suscită îngrijorări se uh, referă la independența autorităților de reglementare. Ceea ce am spus Uh, arbitru care trebuie să asigure condiții egale, de cele mai multe ori fie că nu este suficient de independent pentru că este înglobat uh, într-un minister, într-un organism de stat uh, care deține și proprietatea asupra operatorului feroviar sau nu are suficiente resurse la dispoziție, resurse financiare și umane pentru a-și desfășura activitatea. Și, și în aceste cazuri a trebuit uh, să semnalăm deficiențe la unele state membre. Uh, pe partea de uh, reformare, activitățile pe care le-am desfășurat pentru a îmbunătăți legislația. În primul rând, primul pachet feroviar a fost modificat de al doilea și după aceea de al treilea pachet feroviar. Legislația este greu de citit, este împărțită în tot felul de texte juridice sunt uh, reguli, care, dispoziții care nu au fost uh, actualizate. Avem nevoie să creăm un singur text uh, juridic care să înglobeze 5-6 directive pentru ca legislația să fie mai ușor de citit. De ce am dorit să uh, evităm dezbateri dogmatice care fascinează comunitatea feroviară în Europa. Vrem să evităm acest lucru. Vrem să uh, discutăm punctual cinci sau 6 probleme care pentru noi sunt vitale pentru a asigura uh, concurența loială. Problema finanțării infrastructurii și taxării utilizării infrastructurii, apoi problema accesului la servicii, nu atât uh, accesul la uh, infrastructura feroviară, capacitatea liniei. Uh, ultima etapă este importantă, accesul la servicii, accesul la Uh, zonele de manevră pentru uh, trenuri. Este extrem de uh, greu pentru noi intrați pe piață să aibă acces la servicii care sunt esențiale pentru activitatea lor, cum ar fi asigurarea combustibilului, curățarea trenurilor. Și apoi, în ultimul uh, rând e vorba de competențele pe care le au uh, autoritățile de reglementare. O să mă apropii de sfârșit. Când vom propune acest lucru? Uh, în această uh, după amiază o să îl întreb pe uh, comisarul Calas. Nu vrem să uh, avem prea multe probleme controversate de discutat, vrem să Uh, discutăm ceea ce este vital pentru ca piața să funcționeze mai bine. Avem o abordare holistică a uh, uh, sectorului feroviar. De asemenea, ne aplecăm asupra siguranței, să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat la Via Regio sau în Belgia săptămâna trecută. Uh, chiar dacă transportul feroviar este uh, cel mai sigur mijloc terestru de transport, uh, mai este încă mult de făcut în acest domeniu și de asemenea vrem să revitalizăm, să revigorăm transportul de marfă în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mă surprinde în continuare că în secolul 21 avem în continuare uh, reguli de acum 100 uh, de ani în sistemul feroviar, dar iată, așa stau lucrurile. Nu-mi pierd speranța, domnul, totuși, domnul Groș. Domnule președinte, ar fi cam multe de spus, dar voi încerca să spun mai puține. Da, știu, știu ce vreți să-mi spuneți. Foarte pe scurt, domnule președinte, citind raportul, am sentimentul că în multe state calea ferată ține încă de apanajul Ministerelor de Apărare Națională și mai puțin de sectorul transporturilor. Iată cât de mult încercăm să păstrăm autonomia, privilegiile unui sector în care se pare că prestatorii de serviciu sunt mai importanți decât serviciile prestate. Îmi displace foarte mult uh, faptul acest lucru în contextul în care statele membre sunt semnatare al unor texte uh, legislative europene. Cum putem face credibile aceste acte de legiferare dacă un stat membru care a semnat și a ratificat un act care a fost uh, uh, adoptat în consens nu respectă acest act legislativ și îl încalcă în mod repetat? Sigur că salutăm în acest sens intenția Comisiei de a interveni cu noi metode ceva mai creative pentru a încerca să redreseze situația. Nu voi relua din nou statisticile privind încălcările uh, dar uh, mai este și problema uh, structurilor, infrastructurilor, independenței operatorilor, administratorilor. Și mă întreb sincer dacă liberalizarea într-adevăr ar uh, oferi mai multă eficiență și mai multă eficacitate. Problema este că nu putem să oferim un răspuns noi ar trebui să putem verifica uh, impactul legislației pe care noi o adoptăm, ar trebui să vedem uh, uh, unde nu este respectată această chestiune și cum ar trebui să putem evalua măsurile care le luăm împotriva celor care încalcă regulile noastre. Deci, pentru noi, prioritatea este nu doar să luăm niște măsuri după un accident care s-a petrecut aici în Belgia, ci un, o prioritate permanentă trebuie să fie siguranța în, în transport. Și uh, mulțumesc foarte mult uh, comisiei care a oferit un răspuns foarte clar uh, în ziua de după uh, accident. Uh, că, uh, de fapt, normele în plan european există, numai că sunt aplicate cu întârziere. Eu cred că transportul feroviar are un viitor și este o componentă importantă a transportului în viitor, de aceea trebuie să eh, îi îmbunătățim structura acum. Astfel Poate că vom vorbi în scurt timp despre o rețea uh, feroviară europeană la care își asumă fiecare stat membru partea de răspundere uh, care îi se cuvinte. Eu sper că uh, Parlamentul și Comisia și în viitor vor merge pe aceeași linie comună și vor arăta statelor membre care este răspunderea pe care acestea trebuie să și-o asume. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. În momentul în care am ținut un, un minut de reculegere, ieri am spus că am fost dezamăgiți la nivel diplomatic, diplomatic de reacțiile manifestate în Belgia de învinuire a Uniunii Europene. Asta doar cu titlu informativ, domnule El Cadraui Uh, dorește să ia cuvântul. Mai avem câțiva vorbitori, dar numai 9 minute la dispoziție. Știu că aveți multe de spus, dar vom avea o întrebare orală privind acest subiect, ceea ce va da timp suficient să vă exprimați punctul de vedere. Domnul Alcadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, ar fi multe de spus, dar o să încerc să mă limitez la câteva elemente. În ceea ce privește revizuirea legislației feroviare, există două abordări, modul în care a fost transpusă legislația și evaluarea acestea sau evaluarea obiectivelor, să vedem dacă au fost atinse. În uh, a doua privință, este vorba de cota de piață, a sistemului feroviar în uh, transportul uh, marfa, de marfă. Acesta a scăzut uh, foarte mult în ultimii ani, cifrele nu sunt tocmai bune, iar pentru transportul de călători, legislația nu se aplică foarte mult aici, dar transportul de călători a crescut puțin în ultimul timp liberalizarea pieței pentru transporturi de bunuri. Sunt de acord, dar cum a sporit acest lucru competitivitatea uh, Uh, căilor ferate. Am, uh, asta pentru uh, problema este oare că nu s-a aplicat cum trebuie legislația sau nu s-a aplicat destul sau problema merge mai departe. Am spus întotdeauna că competitivitatea căilor ferate nu trebuie să se limiteze la liberalizarea piețelor, ci trebuie să țină cont și de interoperabilitate, așa cum a spus și domnul Groș precum și în legătură cu instrumente de investiții pentru crearea unor coridoare de, pentru transport de marfă, interoperabilitate și aici. Înainte de a merge mai departe, mai ales în ceea ce privește transportul de călători, trebuie să analizăm îndeaproape consecințele Aici discutăm uh, despre furnizarea de servicii publice, un, un subiect uh, delicat. Trebuie să fim bine pregătiți la nivel european pentru critici. S-ar putea ca condițiile de muncă să se deterioreze, um, la fel și siguranța odată cu liberalizarea pieței. Și, în ultimul rând, domnul președinte, sunt într totul de acord că autoritățile de monitorizare eh, naționale trebuie să fie și ele supra, supravegheate bine. Este vorba de autoritățile care reglementează funcționarea pieței, precum și autoritățile care monitorizează, monitorizează siguranța și interoperabilitatea sistemului. Poate aici Agenția Feroviară Europeană ar putea să joace un rol mai important. Domnul Kramer. Ja, eh, Sigur, cu toții știm că Uh, căile ferate sunt uh, ultimele vestigii naționaliste a unei uh, suveranități statale de mult depășite și desuete. Pe de altă parte, avem succese cu sectorul feroviar. Să știți că liberalizarea în domeniul aviatic și rutier a adus multe dezvoltări care eu ca un adept al verzilor nu le-am dorit. Însă, uh, dar însă acele țări care s-au pregătit deja pentru liberalizarea feroviară au crescut foarte mult în volumul de transport. Olanda plus 40%, Polonia plus 30% în Polonia, plus 25% în Germania și acele țări care încă încă nu s-au deschis în fața liberalizării, cum e Franța, au minus 28%. Da? Și, și am, spus, am, am spus și francezilor că a fost un dezastru, ați nimicit locuri de muncă, ați uh, trecut marfa din nou pe stradă pentru că ați crezut că uh, lucrurile vor fi mai bune. Dar nu au devenit mai bune, ci au devenit mai rele. Aceste cifre trebuie aduse în dezbaterea publică. Da? Pentru că deschiderea rețelelor nu face altceva decât să uh, sporească numărul de mărfuri transportate pe calea ferată. Numai că dacă profitul este uh, principala maximă, atunci uh, lucrurile se destramă. Da? Deci, eh, eh, ceea ce n-au făcut eh, bombele în Berlin, au făcut metrou, a făcut metrou ușor în, în Berlin, pentru că singurul, singurul aspect și singura prioritate a fost rentabilitatea economică. Nu. Infrastructura trebuie să rămână în mâna autorității publice și atunci autoritatea publică este responsabilă să asigure o bună infrastructură, pentru că autoritatea publică niciodată nu va încerca să scoată profit maxim. Da? Deci este o tehnică care de 20-30 de ani ar, ar, ar, fi ajutat și pe acel mecanic de locomotivă ca în momentul în care calcă peste un semafor roșu, trenul lui să fie oprit. Acest lucru se poate realiza. Și totuși Eh, întreb Comisia, nu vreți să deveniți activi? Pentru că dumneavoastră sunteți gardianul tratatelor. Dar cum faceți acest lucru? Scrieți un raport că din 25%, eh, din 25 de state care au căi eh, feroviare, doar 24 de state respectă legislația feroviară. Dar altceva nu se întâmplă. Și, se, și prin tot felul de și retlicuri se ajunge la, la încălcare multor Um, reguli. Da? De exemplu, uh, SNCF-ul în Franța a uh, ocupat 20 de sloturi numai pentru a nu le face accesibile concurenților. Atunci, uh, cum facem, cum reacționăm la o astfel de realitate? Discutăm aici, discutăm, discutăm, dar trebuie să avem și răspunsuri concrete și măsuri, trebuie să luăm măsuri concrete la aceste exemple. Mulțumesc. Doamna Duran este ultimul vorbitor și vă rog să țineți cont de timpul foarte limitat. Mulțumesc. Aș vrea să nuanțez puțin discuția. În momentul în care avem 24 uh, uh, de infracțiuni din 25, trebuie să ne punem întrebări. Uh, liberalizarea primului pachet a fost făcută și statele membre nu au participat, nu au respectat regulile Uh, și aici sunt de acord, pentru că în multe state membre nu ar trebui să acceptăm ca autoritatea de reglementare să fie în întreprindere, ci să fie externă, pentru ca acesta să fie independent și nu să fie făcute lucrurile pe jumătate. Și iată, aici foarte multe țări uh, sunt în situație de încălcare. Uh, Așa cum a spus Said, cred că sporirea numărului de călători diferite de la o țară la alta s-a făcut fără liberalizare și în ceea ce privește marfa aș vrea să văd cum stau lucrurile. Într-adevăr, în Germania s-au făcut progrese, dar în alte țări nu. Există Uh, o, o concentrare a marilor companii. Asta dorim noi, uh, uh, o mare companie a căilor ferate europeană sau, pe de altă parte, mai multe companii mai mici, mai mulți întreprinzători care să îmbunătățesc calitatea, să, miș- să scadă prețele și așa mai departe. În cadrul revizuirii pachetelor, cred că ar trebui înainte de a merge mai departe în ceea ce privește liberalizarea transportului de călători, mă ocup, mă, mă opun din răsputeri acestei măsuri care este o greșeală pentru că acest serviciu trebuie să rămână public, trebuie să ne punem acum unele întrebări, să vedem dacă într-adevăr această liberalizare și aceste trei pachete succesive trebuie să fie corectate pentru a da o cotă de piață mai mare căilor ferate, dar în același timp fără să prejudicem serviciilor publice. Mulțumesc foarte mult. V-am uh, rugat să uh, fiți succinți. Vom avea o întrebare orală și o dezbatere în Parlament cu această ocazie, astfel încât uh, acolo vă puteți exprima frustrările. Vreau să spun comisiei că în această comisie există foarte multă frustrare în ceea ce privește punerea în aplicare a pachetului feroviar, foarte multă frustrare, frustrare cauzată de modul în care Uh, sunt conduse lucrurile și foarte multă frustrare este uh, cauzată de statele membre care nu respectă regulamentele și care după aceea fac tot ce le stă în putință pentru a menține limitele, naționalist, limitele naționale. Probabil că v-ați dat seama de acest lucru în cadrul dezbaterii și um, uh, vom Vom mai vorbi despre aceste lucruri la întrebarea orală. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Pascoarelli pentru informațiile pe care le-ați prezentat la începutul dezbaterii. Dragi colegi, nu mai avem niciun punct pe ordinea de zi. Dacă nu cumva dorește cineva să ia cuvântul, uh, uh, îmi dau seama că și Comisia simte aceeași frustrare. Bun, uh, vreau să vă reamintesc că luni după masă, pe 1 martie la ora 3 ne vom întâlni pentru următoarea ședință vom uh, avea următoarea noastră ședință. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc și interpreților. La revedere!